Colleagues, good afternoon. Stimați colegi, bună ziua! Aș dori să îi urez bun președintelui Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, pentru al doilea dialog monetar din anul 2016. Din întâmplare, reuniunea de astăzi are loc uh, imediat după decizia de care, prin care Curtea Constituțională Federală Germană respinge uh, cele spuse în ceea ce privește tranzacțiile monetare definitive și programul legate de acestea ține cont de hotărârea Curții Europene de Justiție din 2016, care spune că programul OMT merge mână în mână cu mandatul BCE. Sunt niște vești foarte bune. În reuniunea de astăzi, în reuniunea de astăzi domnul Draghi va arăta care e perspectiva BCE în ceea ce privește dezvoltările economice și monetare. După cum știm, odată cu creșterea riscului și o dinamică mai slabă decât ne așteptam în ceea ce privește inflația, la reuniunea de 10 martie, Consiliul BCE a luat decizii importante, importante astfel încât să ajute la ceea ce se întâmplă pe piață, în ceea ce privește ratele dobânzilor, programele de pe piață. Uh, includerea sectorului corporat de achiziții și o nouă serie de programe care vor începe, cred, mâine. Prin aceste măsuri, BCE continuă să înlesnească acordarea de credite și să promoveze crearea de credite și domnul Draghi ne va spune cât de eficient e acest program al BCE și ce impact are programul asupra creșterii și investițiilor. Cred că ne va spune câte ceva și despre consecințele adverse ale ratelor negative acum de ale, rății, ale ratei dobânzilor în sectorul bancar. Printre studiile pe care le-am uh, primit în pregătirea acestui dialog monetar a existat uh, unul foarte interesant care face o analiză și calculează nivelul de investiții cum ar fi arătat situația dacă decizia BCE ar fi fost una diferită. Studiul arată cât de importantă a fost acțiunea BCE în sprijinirea investițiilor. cu politica monetară convențională și neconvențională și cum ar fi arătat situația în cazul unei alte decizii. o situație pe care, de care trebuie să ținem cont și apoi trebuie să se ajungă la o redresare a întregului set de măsuri. Totul trebuie să meargă mai departe de politicile monetare, așa cum ne reamintește președintele Draghi. Și apoi, după cum bine știm, poi mâine va avea loc referendumul din Regatul Unit în ceea ce privește uh, intra, rămânerea sau ieșirea din Uniunea Europeană. Cu toții sperăm că rezultatul va fi unul pozitiv, însă în orice caz toate instituțiile UE și BCE-ul sunt pregătite să facă față oricărui tip de rezultat și să răspundă la orice îngrijorări legate de stabilitate. Domnule Draghi, aveți cuvântul. Mulțumesc! domnule președinte, stimați membri ai Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare, doamnelor și domnilor. Mă bucur că mă aflu din nou în rândurile dumneavoastră să vă vorbesc pentru a doua oară la audiele din acest an. În primul rând vreau să vă spun că BC ține cont de hotărârea de astăzi a Curții, a Curții Constituționale Federale din Germania. Această sentință de azi confirmă hotărârea luată de Curtea Europeană de Justiție, care a ajuns la concluzia că programul TMD este compatibil cu legislația europeană și și se află, se încadrează sub mandatul nostru. În observațiile mele de astăzi voi vorbi despre cum arată recuperarea în zona euro și despre politicile monetare actuale adoptate de BCE. Apoi, la cererea acestei comisii, voi discuta despre viitorul investițiilor, subliniind în uh, special de ce e nevoie de mai multe acțiuni astfel încât să crească cererea pentru investiții în zona euro. În ceea ce privește dezvoltările economice, redresarea zonei euro, economia din această zonă, a prins un moment bun la începutul acestui an. Ne așteptăm să se continue așa, într-un pas moderat și constant, sprijinit de o cerere internă solidă și de faptul că încep să fie puse în aplicare măsurile noastre de politică monetară în economia reală. Consumatorii sunt cei care beneficiază de niște prețuri relativ mici la petrol și niște uh, condiții mai bune de angajare. Tot așa, investițiile recuperează și ele, sunt sprijinite de profituri mai mari în cadrul întreprinderilor și există condiții de finanțare favorabile. Privind spre viitor, potrivit proiecțiilor Eurosystem din iunie 2016 pentru zona euro, PIB-ul anual real ne așteptăm să crească cu 1,6% în acest an și cu 1,7% în următorii doi ani. În același timp, dinamica legată de inflație în zona euro rămâne cumva învinsă. Rata inflației a fost uh, puțin negativă în mai și ne așteptăm să rămână la niveluri scăzute și în următoarele luni. În timp ce prețurile scăzute la petrol continuă să afecteze inflația anuală, Presiunea internă a prețurilor, mai ales din creșterea salariilor, rămâne și aceasta stagnantă și arată faptul că există în continuare probleme economice. Potrivit uh, Eurosystem, inflația ar trebui să-și mai revină spre sfârșitul anului 2016. După aceea ne așteptăm ca inflația să crească și mai mult cu 1,3% în 2017 și cu 1,6% în 2018 pentru că ei, această redresare economică mobilizează resursele nefolosite. De la început, când au intrat în vigoare măsurile pentru înlesnirea creditelor, în iunie 2016, ratele de împrumut la bănci pentru firme și gospodării au căzut cu ap- aproximativ 90 și 80 de puncte de bază. Au ajuns la niște niveluri mici istorice în aprilie 2016. Rata de creștere a creditelor bancare pentru întreprinderile din zona euro a devenit pozitivă în anul 2015. În același timp, alte surse de finanțare externă, cum ar fi emiterea de emiterea de diferite tipuri de securizări care au ajutat și ele la situație. Această înslesnire este resimțită cel mai bine de IMM-uri. Acestea se bazează pe credite bancare. În recentul sondaj în ceea ce privește accesul la finanțare al companiilor în zona euro, IMM-urile continuă să raporteze o îmbunătățire a situației în ceea ce privește accesul lor la credit și faptul că băncile sunt tot mai dispuse să acorde credite la, la rate ale dobânzilor mai scăzute. Noile credite bancare pentru companii sunt folosite tot mai mult pentru a finanța proiecte de investiții. și ne gândim să ajutăm în continuare. Am început cu achizițiile în ceea ce privește obligațiunile corporative ca uh, parte a programului nostru. Programul a început ușor, cu niște volume mari de achiziții. De la începutul anului 2016, și și mai evident de când a intrat, a fost anunțat programul de achiziții de obligațiuni corporative, condițiile pentru împrumut pentru companiile cu acces direct pe piața obligațiunilor s-au îmbunătățit substanțial. De exemplu, în prima jumătate a anului 2016, Costul care exista pentru corporațiile nefinanciare a a scăzut cu aproximativ 75 de puncte de bază. Ne așteptăm ca mai multe firme, incluzând aici și MM-urile, să poată să acceseze această sursă de finanțare externă în viitorul apropiat și asta pentru că această piață se extinde și se aprofundează. Mâine vom începe primele operațiuni în ceea ce privește o nouă serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen lung, TLTRO 2, TLTRO 2 va permite băncilor să asigure asigur, finanțare pe termen lung în condiții foarte atractive care pot fi la fel de joase ca rata facilității de depozit. Acest lucru ar trebui să ajute și mai mult la costurile de împrumut în sectorul privat și să aducă un impuls suplimentar pentru crearea de credite. În linii mari, măsurile noastre au fost foarte importante în a ajuta la recuperare, care să fie pe o bază mai solidă și altfel să ne asigurăm că inflația va ajunge la niveluri mai aproape de 2% într-un orizont nu prea îndepărtat. Există de asemenea o revenire și în ceea ce privește consumul de bunuri de folosință îndelungată, pe care o observăm din 2016 și în sfârșit observăm că redresarea este mai bună în ceea ce privește investițiile din, care nu sunt din domeniul construcțiilor. Fără aceste stimulente politice, atât creșterea cât și inflația s-ar afla la un nivel mult mai jos. Pachetul nostru din martie, mai ales, a ajutat în ceea ce privește riscul pentru zona euro. Pași următor vor veni la, dinspre măsurile care acum se află într-un stadiu incipient de implementare. În același timp, incertitudinea rămâne ridicată și riscurile sunt încă semnificative și asta pentru că economia globală e în continuare fragilă și din cauza dezvoltărilor geopolitice actuale. Vom evalua îndeaproape evoluția stabilității prețului. Suntem pregătiți să acționăm folosind toate instrumentele care ne sunt uh, disponibile sub mandatul nostru, astfel încât să ne atingem obiectivul. În special, BCE e pregătită pentru orice s-ar întâmpla după referendumul din Regatul Unit. Să vă spun câte ceva acum despre investiții în zona euro după scăderea observată pe timpul crizei financiare în 2008 și după încă un declin după criza uh, datorilor suverane în Europa, investițiile reale în zona euro au început acum să își revină. În special, investițiile din domeniul de afaceri au reușit să se redreseze din 2015 și investițiile publice au reușit să se stabilizeze recent. Cu toate că există aceste tendințe pozitive, nivelul de investiții de acum e în continuare nesatisfăcător. Nivelul de investiții reale totale în zona euro rămâne cu mai mult de 10% mai jos față de nivelul la care se afla înainte de criză. De aceea e nevoie de acțiuni continuate, inclusiv la nivelul Uniunii Europene. Planul de investiții pentru Europa e un exemplu care merită salutat. Noi vom sprijini extinderea acestuia și după 2018, însă succesul planului de acum își are rădăcinile și în capacitatea pe care o are să îmbunătățească mediul de investiții atât la nivel european cât și la nivel național. Doar reforme în acest domeniu pot să garanteze că va avea efecte pe termen lung. La nivelul Uniunii Europene și aici Parlamentul European are un rol important de jucat, ar trebui să aprofundăm în continuare piața unică, mai ales în domenii precum energia, transportul și economia digitală. Ar trebui să folosim la maxim potențialul care există în legislația privind piața unică, asigurându-ne că este pus totul în aplicare într-un mod complet. Consolidarea dimensiunii europene în ceea ce privește domeniul reglementării ar putea să ne ajute să mai scădem din complexitate, să asigurăm un teren egal și să reducem fragmentarea de pe piețele de produse. În plus, ar trebui să acționăm hotărât astfel încât să ne asigurăm că economiile pot să devină mai ușor investiții. Uniunea bancară incluzând aici BCE-ul în rolul său micro- și macroprudențial, are un rol important de jucat, astfel încât să se asigure că piețele bancare alocă în mod eficient resursele în cele mai uh, productive oportunități de investiții în întreaga zonă euro. Progresul în ceea ce privește piața de capital unică e de asemenea esențial, astfel încât mediul de investiții să fie bun în Uniunea Europeană. Va ajuta astfel încât să fie diversificate sursele de finanțare de care e nevoie pentru investiții, mai ales pentru IMM-uri și pentru te- pentru proiecte pe termen lung și e nevoie de niște piețe de capital mai aprofundate și mai dezvoltate actele legislative în ceea ce privește Securitizarea simplă, transparentă și standardizată pe care le discutați sunt exemple concrete despre cum legislația europeană poate să ajute la extinderea oportunităților de finanțare pentru companiile din Uniunea Europeană, pot ajuta investițiile transfrontaliere și pot până la urmă să aibă un impact pozitiv asupra investițiilor în UE la nivel național, reforme pentru a îmbunătăți cadrul de afaceri, o reducere a blocajelor de reglementare și administrativă, toate acestea trebuie să fie continuate. Întregul cadru instituțional e cel care ajută să fie transformate resursele financiare în investiții, care la rândul lor cresc productivitatea și până la urmă creează locuri de muncă. Achizițiile publice ineficiente, sistemele de taxare, sistemele judiciare și cadrurile în ceea ce privește insolvența identificate în anumite țări trebuie să fie abordate. Recomandările specifice pe țară pot să fie un instrument puternic care să ajute în eliminarea barierelor pentru investiții în fiecare țară. Și mai mult, acele țări în care finanțele publice permit, ar trebui să facă investiții publice în domenii care duc la creștere. În ceea ce privește alte țări, Permiteți-mi să menționez că investițiile pe termen lung uh, beneficiază de um, politici uh, orientate spre stabilitate. Apoi, investitorii au nevoie de un mediu sănătos, instituțional și economic în care să opereze. Acesta e și motivul pentru care acum aproape un an raportul celor cinci președinți conținea un plan astfel încât să fie consolidată uh, Uniunea Monetară și Economică. Permiteți-mi să închei. Privind spre viitor, ne așteptăm ca redresarea economică să continue într-un ritm moderat, însă constant. Cu toate acestea, pentru ca această revenire să fie consolidată, eforturile noastre ar trebui acum să se concentreze pe acțiuni de politică puternice, astfel încât mediul de afaceri să fie îmbunătățit, să fie favorizate investițiile și să crească productivitatea. Dacă ne îndeplinim obiectivele, atunci vom uh, crea condițiile astfel încât inflația să se afle din nou la nivelul pe care îl avea înainte, apropiat de 2%. În același timp, dacă ajungem la aceste obiective, atunci standardul de viață al europenilor va fi îmbunătățit. Cetățenii și piețele trebuie să fie siguri că avem această capacitate de a face față provocărilor comune ar trebui să ne concentrăm în a face casa noastră Europa mai puternică. Vă mulțumesc pentru atenție și acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumim foarte mult pentru această declarație introductivă și vă mulțumim de asemenea pentru această evaluare atât de complexă a politicilor menite să sporească volumul investițiilor. Dau acum cuvântul membrilor comisiei noastre pentru întrebări. Prima persoană de pe listă, uh, Pablo Zalba, vicepreședintele nostru. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte Draghi, vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Am trei întrebări pentru dumneavoastră. Prima se referă la Brexit. În câteva rânduri ați spus că veți recurge la întregul instrumentar disponibil eu uh, am încredere de plină că Banca Centrală Europeană se și ține de cuvânt când face o promisiune. Dar dacă se întâmplă ce nu vrem să se întâmple, și anume britanicii decid să iasă din Uniunea Europeană, la ce măsuri veți recurge și va fi suficient? De ce altceva va fi nevoie pentru a, a reduce la minim posibilul impact al, al unei ieșiri britanice? Apoi, eh, verdictul de la Karlsruhe. Obligația de a monitoriza OMT, care este susținut acum de Tribunalul German și de Curtea Europeană de Justiție. Asta are această ramificație asupra activității noastre și apoi s-a spus recent că BCE a încercat să forțeze redresarea economică, instigând anumite reforme specifice, care adesea nu s-au materializat. Întrebarea mea e următoarea. Politica noastră monetară este cu adevărat reflectată în teren și sprijinită de statele membre prin reformele efectuate. Și dacă statele membre și-ar face treaba, ar însemna că Banca Centrală nu mai trebuie să fie atât de activă în materie de politici monetare? Mulțumesc. La prima întrebare, dați-mi voie să vă spun, e greu de prevăzut care va fi situația. E greu de prevăzut pe ce planuri, sigur, multiple, votul britanic va avea un efect asupra piețelor și asupra economiei zonei euro. E greu să speculez în legătură cu vreo măsură sau alta. Pot să vă spun că încercăm să fim pregătiți să facem față tuturor posibilor eventualități. Însă în etapa actuală mi-ar fi greu să răspund în termeni mai concreți. Am făcut toate pregătirile necesare, în opinia mea. Și apoi, la a doua întrebare. În primul rând, programul MT a păstrat caracterul unică al politicilor monetare la nivel european. Acest lucru a fost confirmat uh, orințial de Curtea Europeană de Justiție și astăzi de Curtea Constituțională din Germania. Și luăm notă și noi de acest lucru. Apoi, reforme și politică monetară. Politica monetară actuală ne permite să asigurăm o redresare ciclică și acest lucru se întâmplă. Vom transforma redresarea ciclică într-una structurală? Nu, fără reforme structurale. Apoi, inflația fiind un fenomen monetar, știm că această politică monetară comună va permite revenirea inflației la un nivel undeva în jur de 2%. Însă, cât de repede se va întâmpla acest lucru, va depinde de punerea în aplicare sau nu a reformelor structurale lucrurile merge mai repede și uh, cu mai, mai puține traume dacă s-ar mișca lucrurile repede. În anumite țări uh, s-a făcut ceva, în altele e nevoie încă de eforturi serioase. Mulțumim, doamna Pervenche Beres, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Draghi, pentru prezentarea de astăzi și pentru faptul că ați insistat pe miza investițiilor pentru Europa Asta sigur se leagă de propunerea făcută de dumneavoastră la acest Brussels Economic Forum unde spuneați că e nevoie de claritate și încredere în construcția instituțională a zonei euro. Știm că această structură instituțională încă nu s-a încheiat, e nevoie de progrese pe termen lung aici și aceste progrese se revalte și pe termen scurt, pentru că dorim ca investițiile să aibă un efect real. Și am o, două, două întrebări pentru dumneavoastră. Odată, sunteți unul dintre raport, autorii raportului celor cinci președinți în care se vehicula ipoteza unui buget pentru zona euro. Știți că avem în pregătire un raport care cere un astfel de Uh, pas înainte pentru zona euro. Cum vedeți dumneavoastră etapele ulterioare, indiferent de referendumul din Regatul Unit? Și apoi, Uniunea Europeană, în paralel cu Comisia, a demarat o dezbatere privind planul de investiții, așa zisul plan Juncker. Dumneavoastră vorbeați de elementele care pot fi mobilizate la nivel european, dincolo de uh, pașii ulterior raportului celor cinci președinți, îmi închipui că acest plan Juncker face parte dintr-un dispozitiv coerent. Dumneavoastră ați menționat ca un exemplu. În continuare acest acestui exemplu, are nu ar trebui să se opereze și o serie de corecții, ajustări, pentru a acorda mai multă importanță investițiilor publice pentru acest efect de pârghie și pentru a reduce nivelul de risc propus, care pare să privilegieze prea mult uh, investitorii de mare randament, asta în dauna nevoilor imense de investiții mai puțin rentabile, dar e vorba de investiții de Uniunea Europeană are nevoie în vederea realizării convergenței economice. La prima întrebare însă încerc să răspund. Am spus în repetate rânduri că Uniunea Monetară încă nu a fost definitivată și cât nu e definitivată, e fragilă. O Uniune Monetară fragilă e o Uniune Monetară vulnerabilă la șocuri. Cetățenii din statele respective ar putea fi siliți să plătească scump pentru apartenență la această Uniune Monetară. Un preț pe care nu l-ar plăti dacă această Uniune Monetară ar fi definitivată. Există câteva direcții. Odată, Uniunea Monetară ar trebui să fie mai rezistentă. De asemenea, ar trebui să crească mobilitatea forței de muncă, să crească împărțirea riscurilor pe ordin financiar, definitivarea unii piețelor de capital și apoi crearea unui mecanism de absorbție a șocurilor. Cum e, e cel menționat doar în raportul celor cinci președinți. Nu vrem politici fiscale supraîncărcate. Am văzut uh, în contextul crizei că în multe țări exista o situație bugetară care practic le împiedica să recurgă la vreo politică de ordin fiscal. Nu mai aveau niciun instrument la dispoziție pentru a face față crizei. Și lipseau aceste instrumente pentru că își supraîncărcaseră politicile fiscale în anii anteriori sau făcuseră, făcuseră pur și simplu erori în anii dinaintea crizei. Deci, în primul rând, politici fiscale solide, politici fiscale care să nu fie supraîncărcate și apoi, gândindu-ne la șocurile asimetrice în special, acest mecanism de absorpție a șocurilor. De asta ar fi nevoie pentru a definitiva Uniunea Monetară, dar să nu uităm că dacă vrem acest mecanism de absorție a șocurilor, trebuie să existe încredere reciprocă între state. Și pentru astfel de încredere, solidaritatea trebuie să meargă mână în mână cu răspunderea, cu responsabilitatea. Și din acest punct de vedere există două tipuri de comportament obligatoriu, respectarea regulilor și doi, convergență. În discuția ce urmează o să mai avem ocazia de a reveni asupra acestei teme, dar ideea e că aceste lucruri se leagă unul de celălalt, dincolo de ce ar fi un simplu răspuns tehnocratic la întrebarea cum să întărim uh, Uniunea Monetară. Dar este aceasta singura posibilitate de a merge înainte? Dacă ne uităm la evoluțiile recente, avem motive de optimism. De ce? Și fără a crea noi instituții, s-au putut mobiliza resursele necesare pentru a răspunde la nevoile comune. Un exemplu ar fi securitatea internă și externă. Și un alt lucru pe care o să-l vedem uh, mult pomenut în, în viitor, apărarea. Deci, în loc să creezi instituții și să le dai o sarcină, e posibil ca membrii Unii Monetare Europene sau membrii Uniunii Europene să-și pună pur și simplu la oaltă resursele pentru a răspunde la nevoi specifice, la provocări concrete, care prin natura lor nu pot fi rezolvate doar de un stat. A doua întrebare se referă la investiții. Am spus-o în repetate rânduri. E nevoie de investiții publice la nivel înalt. În timpul crizei, sub presiunea piețelor financiare, anumite state au trecut la măsuri de consolidare bugetară. din cauza presiunii acelui moment, la momentul respectiv eh, se părea că au făcut cel mai ușor lucru, au crescut impozitele și au tăiat investițiile publice, fără să reducă cheltuielile guvernamentale curente însă. E foarte important să se revină la volumul anterior al investițiilor publice și am spus că încă e cu 10% în raport cu nivelul precriză și înainte de criză nu era un nivel ridicat. Investițiile publice fuseseră tăiate deja în multe țări, începând cu, de la jumătatea anilor 90 încoace. E, e foarte important acum să dai dovadă de selectivitate când vorbești de investiții publice. Trebuie să ne concentrăm pe educație, capital uman, cercetare, agenda digitală. Asta dincolo de simpla infrastructură. Planul Juncker este o realitate salutară, însă să nu uităm că procesul e de durată. E, e bine să-l avem, e important să demarăm efortul de schimbare, operăm această ajustare a bugetelor, dar procesul este lent. Și BCE categoric salută prelungirea dincolo de exercițiul 2018 Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Luonen Lerner? Mulțumesc, domnule președinte. Par să există o serie de contraziceri între țintă oficială de investiții, intervențiile băncii centrale și intervențiile în economie. Vorbeați de această țintă de inflație de sub undeva la 2%. Spuneați că s-ar crea activitatea economică și s-a realizat o scădere a prețurilor pentru consumatori. Însă, dacă inflația este joasă, consumul crește. Însă Banca Finlandei nu e de acord cu poziția dumneavoastră. Se pare că economia finlandeză își revine din cauza consumului sporit în gospodării. Asta diferă de poziția băncii centrale. Însă acest consum este favorizat de credite, credite care acum sunt foarte rentabile pentru că uh, rata la dobânzi e jos de tot. Credeți că este vreun pericol în aceste politici ale băncii centrale, un risc de a duce la creditare excesivă și la consum excesiv în gospodării? Cum evaluați tendințele actuale? Mulțumesc. După cum spuneam, creșterea continuă, e constantă și prin comparație cu experiențele trecutului recent, creșterea este stimulată în principal de cerere internă solidă, consum și investiții. Investițiile făcute de mediul de afaceri, de altfel, au fost factorul important pentru redresarea din 2015. Credem că acestea vin ca rezultat al politicilor eficiente generate de noi și din cauza politicilor monetare pe care le-am introdus începând din, uh, de la jumătatea anului 2014, poate chiar mai devreme. De asemenea, redresarea economică a fost sprijinită de prețul redus la petrol, însă există și câteva riscuri. Ne temem oare că aceste ajustări ale politicilor monetare duc la creditare excesivă? Nu e o situație cu care să ne confruntăm în prezent. Vedem că a început o, creștere a fluxurilor de creditare. Acestea cresc deja constant de trei ani încoace, însă rata de creștere e modestă, nu există niciun element în prezent care să sugereze creditare excesivă sau uh, efect de pârghie excesiv. Monitorizăm constant situația, deoarece știm foarte bine că riscurile de stabilitate financiară trebuie să fie soluționate într-o etapă timpurie. Ramon Tremosa. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule președinte Draghi, și bun venit la Parlament. Am trei întrebări pentru dumneavoastră. La ultima conferință de presă spuneați că situația financiară din zona euro s-a consolidat în februarie, ceea ce a generat uh, măsurile luate de Banca Centrală în martie. Se pare că situația a evoluat satisfăcător și până în prezent. Însă, măsurile restrictive ar putea avea un efect negativ asupra economiei euro. Apoi, la 8 ani după criză, încă în anumite state membre deficitul public este prea ridicat. Consideră BCE că regulile trebuie să fie aplicate la fel tuturor statelor membre sau doar celor mai mici? Și a treia întrebare, chiar dacă politicile BCE au permis revenirea politicii de creditare în zona euro, investițiile ezită să se facă simțite. Se vor achiziționa mai multe obligațiuni care să stimuleze investițiile publice și private? Vă mulțumesc. Thank you. Thank you. Well, as a matter of fact, financial... Mulțumesc. De fapt, condițiile... Mă scuzați, spune vorbitorul. Okay. I'm sorry. Îmi cer scuze. Condițiile financiare au fost uh, restricționate din ianuarie și a, pen, pentru că a fost o perioadă de volatilitate. Însă acum volatilitatea a scăzut și am, am reacționat la acest lucru prin pachetul nostru din martie. Din perspectiva de azi, trebuie să le lăsăm pachetul din martie să își arate efectele în eh, economie. Deocamdată ne concentrăm asupra implementării. După cum v-am spus, în continuare trebuie să implementăm a doua operațiune TELTRO și ne vom concentra și asupra efectelor, măsurilor, adoptate anterior. În continuare, vom uh, monitoriza cu atenție piețele și dacă ar fi să existe o restricționare a condițiilor financiare nedorită, care ar putea să ne schimbe perspectiva pentru inflație pe termen mediu, am folosit cu siguranță toate instrumentele pe care le deținem. O a doua întrebare s-a referit la deficite și la faptul că unele țări au un deficit ridicat. Ce spunem noi la BCE este că regulile trebuie să fie uh, aplicate în mod consecvent în toate țările și la timp. Credibilitatea regulilor este fundamentală. Vom continua să aducem acest argument și dacă există chestiuni juridice adresate referitor la aplicarea acestor uh, reguli, bineînțeles, ele trebuie uh, abordate și să-și găsească un răspuns. Încă un punct la care v-ați referit, poate că am vorbit despre asta. Am văzut investițiile redresându-se. În continuare este într-un ritm uh, modest, dar uh, ritmul crește. Uh, urmează aceeași tendință a puternică a consumului iar um, și am văzut că uh, a crescut și uh, consumul produselor durabile. Mulțumesc, Marisa Matias. Obrigada, Draghi, pela sua presença. Eu vou retomar... Mulțumesc, domnule Draghi, pentru prezență. Doream să revin la chestiunea investițiilor. Unul dintre subiectele principale în acest dialog este să încercăm să înțelegem de ce extinderea politicii monetare a BCE nu duce la o creștere a investițiilor, sau cel puțin nu la nivelul pe care ni l-am dorit noi. Am citit cu foarte mare atenție documentele pregătitoare pentru această reuniune și am fost uimită de pluralismul uh, analizelor făcute de diferit, de părțile diferite care au contribuit. De multe ori auzim din, din partea com, uh, auzim lucruri similare cu ce fac uh, cu analizele companiilor referitoare la investiții. Însă este vorba de, de cele mai multe ori în aceste analize de sta, situația economică, despre cerere, nu se vorbește neapărat despre finanțarea costurilor. Și asta are un impact asupra investițiilor. Când vă ascultăm, pare avem senzația că avem nevoie de o politică care să stimuleze creșterea. Avem nevoie de ceva care să stimuleze investițiile publice pe termen mediu și scurt. Acestea au, aceste investiții au un efect uh, foarte vizibil și asupra trezoreriei. Se vede acest lucru și în țări precum Portugalia. Chiar și cu uh, măsuri de austeritate introduse, am văzut o reducere a deficitului cu, de două puncte pentru 2016. Despre asta vorbea și domnul uh, Draghi, despre nevoia de a relansa investițiile și documentele pe care le-am văzut reflectă acest lucru, însă reformele structurale și politicile BCE nu se potrivesc cu ceea ce spuneți de fapt. Aș vrea să vă întreb foarte direct cum puteți încuraja investițiile publice? În așa fel încât să nu mai fie nevoie de mult mai multe reforme structurale. Întâi dați-mi voie să um, clarific unele lucruri și să vă spun ce am spus înainte. Am spus că consumatorii beneficiază de pe urma unui preț al petrolului scăzut, a unor perspective de ocupare mai mari, investițiile se redresează puțin pe baza profiturilor corporative ridicate și pe baza uh, condițiilor de finanțare favorabile. Apoi, în ceea ce privește investițiile, am spus, după scăderea bruscă din 2008 și scăderea din timpul crizei datoriei suverane, investițiile reale în zona euro au început să își revină, mai ales investițiile în domeniul uh, afacerilor, uh, investițiile întreprinderilor uh, se redresează, iar investițiile în domeniul imobiliar își revin. Însă nivelul investițiilor este în continuare nesatisfăcător și este cu 10% sub nivelul dinainte, dinaintea crizei. Deci, politica noastră monetară este eficientă, se folosesc condițiile uh, favorabile finanțare pentru că investițiile cresc. Este suficient, însă nu. Investițiile publice pot ajuta, bineînțeles, după cum am spus, situațiile sunt, uh, situația este însă mai bună pentru că profiturile au crescut. Dar înainte să trec la, profituri, la uh, investiții publice, dați-mi voie să vă spun că vorbim despre zona euro. Există um, cazuri în, și părți în care investițiile au rămas în urmă și cazuri în care investițiile um, merg mult mai bine. Pentru a stimula investițiile să-și revină, lucru pe care de altfel nu-l vedem nici în restul lumii, e bine, în cazul nostru este nevoie de timp și este nevoie de timp deoarece o decizie de investiție are nevoie de timp pentru că are nevoie de un anumit mediu. Deci incertitudinea trebuie să fie redusă pentru ca investițiile să își revină în mod consecvent. Ne încurajează ceea ce vedem, dar am vrea să vedem mai mult din să vedem acest fenomen extinzându-se. Investițiile publice, da, pot juca un rol aici. Însă ar putea vreo țară să decidă să ar putea orice țară să își să decidă să crească investițiile publice? Nu, Statele care au spațiu fiscal pot, ce, cele care nu, nu. Um, sunt unele țări care au nevoie să reducă cheltuielile publice și să și altele, și altele care își pot permite să crească investițiile publice. Cu cât studiem mai mult acest lucru, cu atât ni se pare că este importantă compoziția bugetului la fel de mult ca și mărimea lui, mai ales pentru țări care au un nivel ridicat de datorie sau care au un acces la piață redus. Tocmai pentru acestea este foarte important să își uh, schimb, să-și rearanjeze compoziția bugetului pentru a se asigura că investițiile în domeniile pe care le-am menționat uh, cresc. Mulțumesc, Philip Lambert. President Draghi, uh, three quick questions. Uh, ELA, currently superior... Mulțumesc. Câteva întrebări. Um, ELA, acum uh, sub băncile naționale, însă supravegherea nu mai este națională, ar trebui să schimbăm uh, cadrul, uh, fi, uh, cadrul juridic. Teltro 2, față de prima ediție, condiționalitatea de acces pentru Teltro 2 nu este aceeași în ceea ce privește finanțarea economiei reale. La Teltro 2, inițial exista o condiționalitate, aveai acces atâta timp cât îți creșteai creditarea către economia reală. Am înțeles că nu se mai aplică aceeași, același lucru uh, la Teltro 2. Și dacă așa este, de ce? Și, uh, de asemenea, aș vrea să mă refer la ceva ce ați spus uh, în ceea ce privește viabilitatea euro. Ați spus că unul dintre lucrurile de care avem nevoie este convergența. Sunt de acord. Însă, dacă mă uit la o țară precum Italia, pe care o cunoașteți foarte bine, după 150 de ani de unificare, nu prea poți să spui că ai uh, condiții economice omogene în țară. Germania a fost unificată în același timp cu Italia și 150 de ani mai târziu și 25 de ani după reunificare, în continuare există disparități enorme în um, țesutul economic al țării. Deci, da, avem nevoie de convergență. Însă, dacă mă uit uh, la perspectiva istorică, poate dura secole. Mulțumesc. În ceea ce privește ELA, asistența uh, de, lichidită- de urgență cu lichidități, analizăm uh, ceea ce ați menționat și dumneavoastră. Nu este o decizie simplă. Este un transfer suplimentar de competențe de la autoritățile naționale către BCE. Și este vorba de competențe care de multe ori intervin în, sau trebuie aplicate și folosite în perioade de stres. La Consiliu s-a analizat uh, acest uh, subiect, discutăm uh, despre asta, însă nu am nimic concret pe care aș putea să vi-l comunic despre asta deocamdată. În ceea ce privește Teltro 2, nu, nu este adevărat. Avem în continuare condiționalitate. Iar apoi, a treia dumneavoastră întrebare este un subiect de altfel foarte important. Convergența, bineînțeles, e pe un spectru și, bineînțeles, va dura timp. Însă, după cum spuneam, convergența este baza pentru încredere. Ceea ce ne dorim este un efort de a obține convergența. Ceea ce Uh, în diferitele state membre înseamnă anumite reforme cheie în domenii cheie și să se facă eforturi autentice pentru a aduce țara la nivelul cele, celor mai bune practici. Însă și asta durează. Și nu neg asta. Exemplele pe care le-ați dat sunt uh, foarte grăitoare pentru faptul că s-ar putea să dureze, într-adevăr. Însă, dacă această uniune monetară uh, se spune că nu se vrea să fie o uniune de, bazată pe transferuri uh, financiare, atunci avem nevoie de convergență, pentru că dacă nu, avem debitor permanent și creditor permanent. Deci, uh, ideea ar fi să obține, să avem țări care pot să fie uneori creditori și uneori debitori. Dar este un obiectiv greu de atins și în niciun caz nu se poate face repede. Însă, într-o perioadă realistă, ce am căutat noi ar fi un efort autentic de a tinde înspre acest obiectiv. Mulțumesc, Marco Vali. Sì, grazie Presidente, ringrazio anch'io il Presidente Mario. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc și domnului președinte Draghi pentru prezență sa alături de noi și pentru faptul că a clarificat o serie de lucruri, chiar dacă nu sunt întotdeauna de acord. Bineînțeles că avem nevoie de investiții în cercetare, inovare, infrastructură, Însă, problema este că fondul Juncker, EFSI, pare să se concentreze asupra unor proiecte de infrastructură care sunt uh, nu foarte durabile. Însă, la raportul celor cinci președinți, vorbim în continuare despre o asigurare comună a depozitelor. Care este rolul Uh, BCE în această asigurare. În Statele Unite, uh, echivalentul poate asigura 150 de milioane de dolari, însă e, până la 150.000 de dolari. Uh, Edis în Europa nu va reuși să asigure până la 100.000 de euro. Ne îndreptăm înspre un compromis care nu va răspunde la faptul că există uh, active de nivel 3 pe balanțele multora dintre băncile europene. Și nu mi se pare un lucru foarte sigur. Cum credeți că ar trebui să finanțăm toate aceste măsuri? Dezbaterile continuă și a avut loc o dezbatere foarte încinsă pe acest subiect în comisia noastră deci mă întreb cum se finanțează acest lucru. Dacă vrem o uniune economică și monetară reală, avem o problemă. Cei care își subevaluează valuta prin euro ajung să aibă mari surplusuri și excedente. Ar trebui să existe un mecanism de echilibrare pentru a ne asigura că, sunt, că, sunt, că există transferuri. Așa ar trebui să funcționeze lucrurile în teorie. Sunteți de acord sau nu? La a doua dumneavoastră întrebare nu pot să vă dau un răspuns pentru că merge dincolo de competențele unei bănci centrale. Este ceva ce trebuie decis la nivelul guvernelor, guvernelor naționale și al Comisiei, care este cel mai bun mod de a finanța bugetul comunitar. Ce putem spune însă? Putem avea o viziune macro asupra politicilor fiscale în momentul de față și în momentul de față avem de-a face cu o politică expansionistă. În, în anii precedenți nu a fost la fel. Deci, într-un sens, se sprijină redresarea economică. Și se mai pot lua și alte acțiuni la nivel național pentru a revizui compoziția bugetelor naționale. Cum spuneam și mai devreme, sau uh, permițând și o extindere acolo unde este posibil. În ceea ce privește asigurarea, uh, garantarea pentru asigurarea depozitelor. Nu avem o poziție referitor la asta, am uh, dat un aviz referitor la mecanism, dar nu avem o poziție specifică. Dacă nu mă înșel, în uh, Statele Unite este FDIC nu este statul federal direct. Nu cunosc exact uh, cum funcționează sistemul instituțional în Statele Unite. Însă, după cum știți, acum negocierile s-au blocat. Pe de o parte, există dorința de a um, elimina întâi riscul din portofoliile băncilor prin uh, impunerea de limite a, pentru deținerea de uh, obligațiuni suverane de către bănci și pe de altă parte se dorește să avem un mecanism uh, în ideea că se poate verifica și după aceea cum se poate gestiona riscul. Deci asta este situația. Uh, ce putem spune este că este al treilea pilon al Uniunii Bancare și este important să se găsească un compromis astfel încât depozitele și depozitarii să fie tratați în mod egal în zona euro. Noi am uh, creat supraveghetorul care, creaz, care uh, tratează la fel toate băncile Însă nu facem același lucru cu depozitarii. Deci asta trebuie să facem, să continuăm pentru a asigura un punct de plecare comun pentru toți depozitarii din zona euro. Mulțumesc, Barbara Capăl. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte Draghi. Uh, Banca Federală Germană a făcut un studiu și a arătat că uh, um, programul BCE duce la o creștere a inflației. În 2016-2018 se estimează o creștere a inflației de 0,1 până la 1% pe an. Acest calcul însă nu se verifică în realitate, sau cel puțin până, nu până acum, pentru că în mai prețurile au scăzut cu 0,1%. programul dumneavoastră de, uh, de achiziționare de obligațiuni de 1,74 miliarde a dus la faptul că a crescut valoarea obligațiunilor, uh, inclusiv uh, cele germane. Între timp, Banca Centrală Europeană cumpără uh, și uh, obligațiuni uh, corporative de, cu până la 10 miliarde pe lună Între timp, uh, investitorii trebuie să plătească 16% pentru a uh, practic pentru a împrumuta bani. Mai ales la obligațiunile de stat se creează o, un pericol pentru stabilitatea financiară. În ultima uh, săptămână ați spus ceva foarte important, domnule președinte, într-un discurs la Bruxelles în care vorbeați despre importanța reformelor structurale și uh, despre importanța echilibrării politicii economice cu cea monetară. Aș vrea să vă întreb, ce fel de măsuri recomandați Comisiei Europene uh, sau politicienilor europeni pentru ca statele membre uh, din zona euro să uh, aplice reforme structurale. Știți că numai foarte puțin din uh, um, recomandările specifice sunt aplicate și prin faptul că rata dobânzii este atât de scăzută, stimulentele pentru aplicarea legislației sunt la fel de scăzute. Ce propuneți aici? Uh, Mulțumesc. În primul rând să vă spun câte ceva în ceea ce privește cum prevedem noi că se va dezvolta inflația. În uh, ceea ce credem noi, credem că inflația își va reveni în a doua jumătate a acestui an. Pe la sfârșitul anului, media anuală va fi de 0,2%, însă la anul ar trebui să creadă cu 1,3% în 2017 și 1,6% în 2018. Această ajustare superioară sau inflația se întâmplă tocmai din cauza politicilor noastre monetare. Redresarea la care ne așteptăm în zona euro, pe pe măsură ce vedem că se consolidează creșterea într-un mod continuu, vedem și că condițiile de pe piața muncii se îmbunătățesc. Într-un anumit moment va exista o creștere nominală în ceea ce privește veniturile. Deja are, lost, are loc în anumite locuri din zona euro, însă nu se extinde în restul ei. Apoi vor mai exista și niște efecte de bază care vor intra în joc la sfârșitul anului și asta din cauza prețurilor la petrol care vor duce rata inflației de la 0 la 1,3 pe parcursul anului viitor. E practic un mecanism care trece de la creștere la inflație și durează mai mult decât de obicei și cred că cu toții putem să fim de acord. Cu toții ne-am fi dorit ca redresarea să fie mai uh, rapidă în ceea ce privește creșterea și inflația. Însă nu e atât de surprinzător pentru că am avut o criză prelungită, profundă și de aceea avem nevoie de mai mult timp. Pe măsură ce șocurile economice vor fi absorbite, vom vedea că și inflația va răspunde. Cred că aveți dreptate să spuneți că ritmul reform, reformelor structurale a fost nesatisfăcător. Din păcate, guvernele naționale sunt cele care vor trebui să facă mai multe nu aș fi pesimist uitându-mă la ultimii doi ani. Am făcut niște reforme, s-au făcut niște reforme structurale în anumite state, așa că nu a fost o perioadă în care nu s-au întreprins deloc acțiuni. În comisie, și aici suntem de acord cu recomandările făcute de comisie. Singura observație pe care o avem e că aceste recomandări ar trebui să uh, în loc să spună că o acțiune trebuie făcută astfel încât să ne asigurăm că recomandările sunt îndeplinite. Mulțumim, Marcus Ferber are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte Draghi, că vă aflați din nou alături de noi și că discutăm împreună. Aș dori și eu să mă întorc la faptul că din 8 iunie în acest an ați început cu cumpărarea de obligațiuni corporative astfel încât să fie relaxată în continuare situația financiară. Acestea, întreprinderile mari trebuie să aibă acces direct la capital, care oricum se bucurau și până acum de condiții financiare deosebite. Și acum mai există și capital extern al firmelor și se pare că uh, riscurile există în acest domeniu. Rata dobânzii și aici este un indicator de risc care va scădea. Aș dori să știu pe ce criterii BC cumpără acest tip de obligațiuni. Cum evaluați riscul acestor tip de obligațiuni pe care le cumpărați? Și ce fel de riscuri e pregătită să suporte Banca Centrală Europeană? Apoi, aceste riscuri pe piețele financiare sunt un factor de care țineți cont și cum va reacționa președintele Băncii Centrale Europene când începe să se fărmițeze profilul în ceea ce privește cumpărarea obligațiunilor. Joi are loc un referendum într-un stat european. De curând ni s-a spus că Banca Centrală Europeană și Banca Britanică prelucrează împreună un plan comun în cazul unui Brexit, adică dacă, un, dacă Regatul Unit iese din Uniunea Europeană, astfel încât să liniștească pie, piețele. Ce fel de obligațiuni prevede aici Banca Centrală Europeană pentru cea a Angliei, astfel încât să fie activă? Prima întrebare are legătură cu programul nostru privind obligațiunile corporative. Avem un cadru de risc, astfel încât să ne asigurăm că achizițiile noastre de astfel de obligațiuni se aliniază la cadrul de risc în vigoare. Cumpărăm obligațiuni de un anumit rating și în același timp suntem neutri pe piață în ceea ce privește achizițiile noastre. Așa că ne asigurăm că minimalizăm orice fel de distorsiuni pe care le-ar putea conține programul nostru. De fapt, programul a început să funcționeze într-un mod bun, continuă să o fac așa, și am început cu volume destul de mari. Așa că până acum nu am întâlnit obstacole deosebite în ceea ce privește programul. Apoi, dacă vor fi avantajate companiile mari și nu IMM-urile. Nu, cred că ceea ce vedem acum e că marile, finanțarea marilor companii Va face loc și încrederile bancare și pentru IMM-uri. IMM-urile vor avea mai mult spațiu în ceea ce privește împrumuturile bancare, pentru că ele se bazează mai mult pe acestea față de marile corporații și de aceea se bucură de această dezvoltare. Și vedem ce se întâmplă cu împrumuturile pentru IMM-uri și cele pentru corporații. Cele pentru IMM-uri cresc. Chiar dacă tendința a început înainte de lansarea programului nostru, ea continuă. Ce înseamnă? Înseamnă că costul împrumuturilor bancare pentru IMM-uri a scăzut mai mult decât costul împrumuturilor pentru marile companii. Așa că acest program nu face decât să consolideze această tendință deja existentă. Și am și ceva cifre aici, rata de împrumuturi bancare pentru împrumuturi foarte mici, deși rămân mai mari decât cele pentru împrumuturile mari, totuși împărțirea acestor tip e undeva la 159,8 puncte de bază accesul IMM-urilor la finanțare, raportul în acest sens, constată pentru a doua oară o îmbunătățire în ceea ce privește disponibilitatea creditelor bancare pentru IMM-uri și de asemenea și în bunăvoința băncilor de a împrumuta și asta până în martie 2016. Sunt uh, cele mai recente rezultate pe care le avem. A doua întrebare, un plan pentru a colabora cu Regatul Unit. Noi Există consultări între toate băncile centrale din lume în cadrul femeii și așa mai departe, dar nu există niciun fel de plan sau așa ceva, niciun fel de angajamente, de niciun fel. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, Juanos Fernandez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Contul curent în Uniunea Europeană crește tot mai mult. Înseamnă că e foarte greu să fie corectată inflația fără să se țină cont de toate aceste presiuni care există asupra euro. Pe parcursul semestrului european. Se discută despre un fel de gestiune a deficitelor care există și ale surplusurilor de cont din statele membre. Mă întreb dacă ar putea să fie crescute capacitățile sub semestrul european, astfel încât să fie abordate dezechilibrele care există și să fie promovate investițiile în zona euro. Și mai mult, FMI-ul a făcut studii de impact în ceea ce privește programele de redresare în țări cum ar fi Grecia aș dori să vă întreb dacă consider, dacă Banca Centrală Europeană crede că ar fi o idee bună să se facă niște analize independente a ceea ce s-a întâmplat, mai ales în programele de redresare. Și apoi, ca, în, ca răspuns la o întrebare, spuneați că pactul de stabilitate și creștere, regulile de sub acesta trebuie să fie îndeplinite la timp. Nu știu dacă e o critică în ceea ce privește acțiunile pe care le-au făcut anumite țări, cum ar fi Spania, sau nu asta doreați să ne spuneți? Aș dori o clarificare. Vă mulțumesc. regulile au sens doar dacă sunt puse în aplicare într-un mod consecvent în țări și în timp. În timp. Beneficiile pe care le aduc regulile, e bine, acesta există dacă se consolidează credibilitatea cadrului fiscal. Noi considerăm că e o parte a stabilității, o ancoră de stabilitate pentru zona euro. Și apoi dacă există întrebări juridice în ceea ce privește punerea în aplicare, ele trebuie să fie abordate așa cum trebuie. Am spus acest fapt și înainte și îl repet acum. În ceea ce privește comisia și un studiu independent în ceea ce privește salvarea Greciei, e ceva la ce ne-am putea gândi, însă nu am luat nicio decizie, nu am discutat. Asta încă semestrul european și acest surplus de cont curent. Știți că acest surplus există deja de ceva timp, de mulți ani de fapt. Ideal, un mix ideal a întregii cereri agregate, să-i spunem așa, a zonei euro, ar fi una în care surplusul de cont curent e mai mic și cererea internă e mai mare. Pentru o serie de diverse motive, nu așa s-a întâmplat. Însă și din motivele pe care cred că le menționam în introducerea mea, și anume creșterea internă care se află la baza redresării, s-ar putea să existe într-adevăr în următorii ani putem să prevedem faptul că dacă cererea internă este consolidată și pentru consum și pentru investiții, atunci și acest surplus de cont curent se va reglementa. Investiția, componenta de investiții publice ar trebui să crească și ea. Mulțumesc! Mulțumim, Esther de Lange are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Draghi, ne tot spuneți aici, cu diferite ocazii, că, deși avem aceste discuții legate de politica monetară, politica monetară poate are anumite limite și spuneți cât de importante sunt reformele structurale. În ceea ce privește ultimul element, ați putea să ne spuneți ce credeți că e cel mai urgent, ce fel de reforme și în ce domenii sunt cele mai urgente, astfel încât să existe o relansare adevărată în zona euro. În al doilea rând, ne spuneați că e nevoie de mai multe stimulente monetare sau că acestea ar exista și sunt în pregătire. Continuând această observație, ați putea să ne dați mai multe detalii? Sunt uh, mulți uh, în această instituție care uh, ar dori să să vă urcați într-un elicopter și să plecați, dar nu știu dacă puteți conduce un elicopter și atunci ce, cât, pe un termen cât de lung se pot da simulente financiare, de politică financiară, dacă ne vorbiți de aceste ancore, care cât timp pot fi ele un teren sigur de aterizare pentru acest elicopter de care vorbeam? În ceea ce privește reformele structurale, aici fiecare stat are propriul său program, așa că e greu de spus ce fel de reforme structurale ar trebui să întreprindă. Nu există o rețetă pentru toată lumea. Există state care au o structură economică care are nevoie de anumite modificări astfel încât să fie competitiv, să genereze creștere și locuri de muncă. Și există alte țări în care nevoile de schimbare sunt diferite. Și e nevoie de mai multă competiție pe piața de produse și servicii. În unele țări, pe, în unele țări pe piața liberală e nevoie de asta. Uh, Multe țări, în afară de toate acestea, au nevoie de o educație mai bună. Ar trebui să ne punem pur și simplu întrebarea de ce e șomajul atât de ridicat. Și asta doar din cauza cererii, care e insuficientă, sau există și niște motive substructurale. Dacă e să ne întoarcem la anii de dinainte de criză, în anul 2007, rata de șomaj pentru zona euro nu era atât de diferită față de cum e astăzi. Cred că, dacă nu greșesc, era undeva la 9%. Asta ne arată că probabil nu e doar o problemă de cerere, ci e și o problemă a structurilor. Uh, ne-am putea întreba de ce șomajul în rândul tinerilor este atât de ridicat. Probabil din cauza unor tipuri de legislație pe, de pe piața muncii introduse la începutul anilor 2000 în anumite state, dar și din cauza faptului că o parte din sistemul de educație nu produce capacitățile de care, competențele de care e nevoie și apoi să ne întrebăm de ce salariile reale pentru noi intrați pe piață sunt atât de mici. În unele țări se află la nivelul anilor 80 din secolul trecut. Și atunci, din nou, răspunsurile ar spune că e nevoie de o nouă serie de schimbări și reforme care să fie introduse. În alte state, sectorul judiciar ar fi răspunsul și e nevoie de mulți, mulți ani astfel încât un, o cauză să fie tratată în tribunal. Toate costurile legate de statul de drept, de punerea în aplicare a statului de drept, ar fi pur și simplu foarte înalte și ar fi fost plătite de, ar fi plătite de societate în ansamblul ei. Sunt doar niște exemple de reforme de care ar fi nevoie în multe, multe state. O altă întrebare. Când mă când m-ați întrebat de noi proiecte, mă refeream doar la Teltro. Cum vă spuneam, acum e timpul să ne axăm pe punerea în aplicare. Văzute de azi, acțiunile care există, acțiunile care vor fi puse în aplicare sunt suficiente, astfel încât rata de inflație să fie condusă spre un nivel mai aproape de 2%. La asta mă refeream înainte. Vă mulțumesc. Thank you, Peter Zimon. Mulțumim. Peter Zimon. Domnul Zimon, înainte ați răspuns la o întrebare a domnului Vali referitor la, securit, la asigurarea Uh, depozitelor și ați spus cât de important este să uh, ajungem la aceleași reguli pentru toată lumea. Exact asta a încercat Comisia acum. Iar uh, vedem care, sunt posibil, care e probabilitatea succesului pentru astfel de propuneri. Vedem pozițiile în Consiliu, vedem pozițiile din Parlament. Nu ar trebui să stabilim mai degrabă mai un obiectiv comun în care să spunem în toate țările trebuie uh, ca suma garantată uh, la nivelul Uniunii Europene să fie asigurată la FED și exact aceeași sumă trebuie să fie garantată peste tot și să valoreze tot atât. Nu ar trebui să stabilim pur și simplu ca obiectiv că la o creștere a nivelului de încredere nu are voie să se ajungă în situația în niciun stat ca încrederea să scadă, ca stabilitatea uh, să fie subminată, ca siguranța să se piardă. Dacă am putea să cădem de acord asupra unui astfel de sistem, atunci nu cred că am avea nevoie de aceleași reguli pentru toți în toate domeniile. Propunerea actuală a Comisiei nu prevede ceea ce în multe state uh, duce la uh, uh, stabilitatea încrederii. Um, la încredere, mă, măsurile de stabilitate, măsuri care împiedică falimentele și insolva, insolvabilităților. În Germania sunt anumite instrumente, în alte țări sunt alte instrumente. Toate aceste lucruri, lucruri n-ar mai fi posibile conform propunerii actuale și n-ar mai fi uh, în același timp n-ar fi posibil nici să se preia bunele practici dintr-un stat în alt stat. Dacă creăm reguli egale pentru toată lumea, dar nu un, uh, poate, nu, poate că nu este uh, cea mai bună idee. Poate ar trebui să avem un obiectiv comun pe care să poată fiecare să-l atingă cum vrea pentru că altfel s-ar putea să avem o destabilizare și mai puțin o încredere a investitorilor decât astăzi. Cum vreți să evitați asta? Let me say that, um... voi să vă spun că, în general, împărțirea riscurilor și reducerea sunt cam același lucru. Două fețe ale acele monede sunt doi piloni care se întăresc reciproc. Unul ar trebui să fie o condiție preliminară pentru celălalt. Ambii contribuie la atingerea aceleiași obiectiv și anume întărirea Uniunii Bancare. Și am făcut acest lucru. Am făcut procese satisfăcătoare în direcția consolidării Uniunii Bancare, cu crearea mecanismului de stabilitate, mecanismelor de evaluare și așa mai departe. În prezent, majoritatea băncilor din zona euro îndeplinesc cerințele de capital. Obiectivul acum este să ne asigurăm că EDIS nu este amânat nedefinit. Ar trebui să fie o listă de obiective, de etape care să includă cele mai importante elemente de întărire a Uniunii Bancare. Și lista ar trebui să fie limitată la chestiuni clar legate de risc și să nu se lege de dezbaterile în desfășurare și pentru care calendarul nu este precizat. Ce ar trebui să dea prioritate implementării totale a DGSD și BRD, armonizării și apoi celelalte demersuri legislative pentru OND-uri în forul CERDE. Asta ne-ar da timpul să facem progrese în direcția unor condiții echitabile în sector. E vorba de un proces acum. Și care va fi acest, ce va fi acest proces, care va fi acest proces în următoarele luni, dacă vrem să ne asigurăm că nu tărăgănăm lucrurile la nesfârșit. Pe asta ar trebui să ne concentrăm atenția. Mulțumesc, Gunnar Hockmark. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, pasul fundamental în direcția unii monetare n-ar fi asigurarea că toate regulile sunt respectate de toată lumea. Apoi, în ceea ce privește referendumul britanic, spuneați că banca e pregătită, dar ar trebui să știm pentru ce ne pregătim. Să zicem că se va vota ieșirea Urmează o perioadă lungă de incertitudini în materie de comerț, piațe interne, piețe financiare. Există multe instituții financiare în Marea Britanie importante pentru Europa, sunt instituții europene vulnerabile și vorbim aici de o perspectivă calendaristică care nu se limitează la doar câteva luni. Probabil reacția inițială vor fi în primele luni, dar va urma o perioadă lungă de incertitudini m-ar interesa să aflu care ar fi percepția noastră. Sigur, nu o, o să nu anticiparea evoluțiilor, dar uh, perspectiva dumneavoastră pe termen lung. Înțeleg că OCDE-ul, FMI-ul prevăd o perioadă lungă de recesiune. Asta ar putea să afecteze toate economiile noastre. Și apoi în legătură cu politica monetară, mi-e greu să înțeleg de ce prețul redus la petrol și prețurile reduse pentru economia digitală sunt o problemă și ne silă să creștem inflația, în același timp însă suntem siliți să concurăm cu eh, o state din restul lumii care au eh, salarii mai mici, noi trebuie să concurăm crescând salariile în Europa. Sincer, nu prea înțeleg această dinamică. Now, the Brexit, as I said before... În legătură cu Brexit, nu vreau să speculez în legătură cu ce s-ar putea întâmpla. Monitorizăm toți parametrii și evoluțiile uh, politice, juridice, financiare pentru a putea evalua și gestiona situația. O să fim pregătiți pentru orice situație. În ceea ce ne privește, cel mai important ar fi să fim capabili să stabilizăm piețele, să oferim lichidități. Avem linii de swap cu alte bănci centrale și avem aranjamente pentru lichidități, existau, îl avem de ceva vreme, ne asigurăm că pot fi utilizate, că sunt active și adecvate scopului propus. E clar că vor fi efecte pe termen scurt și efecte pe termen lung. pot să vă spun acum exact ce măsuri vom lua în funcție de fiecare situație specifică. Deci îmi pare rău că vă dau acest răspuns, care sigur nu se vă satisfacă, dar asta e. Cealaltă întrebare se referă la prețurile la petrol. Gândiți-vă cum a scăzut prețul. Era cam 100 de dolari pe baril în 2014. Apoi, pentru, din cauza unor schimbări pe piață, a scăzut rapid. Și la început, în 2014, noi și toată lumea a spus petrol ieftin e bine pentru creșterea europeană. Apoi, în 2015 și cererea a început să joace un joc. Prețul scădea nu pentru că era mult petrol pe piață, ci pentru că era cererea slabă. Și acest lucru nu încuraja creșterea în zona euro. După ce a atins nivel minim în ianuarie, barilul Brent a revenit puțin și această evoluție ține și de oferta pe piață, pentru că a scăzut producția, mai ales în Statele Unite, de petrol din uh, șisturi și, de asemenea, a crescut cererea. Și acest fapt că prețul crește ca urmare a unei creșteri sporite pe piață e un lucru încurajator pentru zona euro. Odată cu creșterea prețurilor, ne așteptăm să vedem și o revenire a inflației către obiectivul nostru în cursul anului 2016, 17 și 18. Una peste alta, o evoluție pozitivă, cea din prezent. Avem o analiză recentă a femeiului în acest sens. Și acum că femeiul pot măsura impactul asupra creșterii, se pune următoarea întrebare. De ce scăderea prețului la petrol nu a generat o astfel de creștere pe plan mondial, cum s-ar fi așteptat oamenii cu câțiva ani în urmă? analiza e extrem de sofisticată și completă, dar un motiv este următorul. Producția mondială de petrol din prezent e la un nivel ridicat, mult peste ceea ce era în trecut. De aici prețuri reduse și preț redus la bunuri în general. Însă există și alte motive. Mulțumesc. Mulțumim, Andreea Coțolino. Mulțumesc, domnule președinte Draghi, că sunteți astăzi alături de noi. Există un aspect important de politică monetară și privitor la relansarea investițiilor. Politica monetară categoric are un efect, însă nu produce acest efect de stimulare a investițiilor pe care ne-l dorim. Creșterea disponibilității de credite sunt lucruri importante, însă cererea de credite e o problemă. investițiile au efecte secundare uriașe asupra economiei, afectează cererea de credite și implicit PIB-ul. în ce măsură diferă situația actuală în raport cu studiul de impact făcut de BCE uh, vis-a-vis -vis de creșterea PIB-ului și inflația în zona euro? Aveți o țintă statuată prin tratate de 2%, inflație de sub, dar aproape de 2%. Cum rămâne cu rata inflației în statele membre? Cum contribuie acestea la tabloul de ansamblu? Și apoi, la nivel macroeconomic, care ar fi pârghiile de sprijinire a creșterii pe termen mediu? Cum credeți că ne putem asigura uh, un nivel de, de dezvoltare uniform în regiunile și teritoriile noastre? La, la prima întrebare cred că am răspuns anterior, dar am să clarific puțin. Dacă ne uităm la investițiile făcute în ultimii ani, vedem că investițiile de afaceri au fost modeste în zona euro. De ce? cererea era redusă și profitabilitatea corporatistă era redusă. Îndatorare la nivelul firmelor, incertitudini și în cazul IMM-urilor, constrângeri în materie de acces la credite, pentru că timp de ani de zile nu s-au dat credite aproape deloc. Acum însă vedem o redresare. În materie de investiții, în de afaceri, a început la începutul lui 2013, de fapt, această tendință. În 2015, în ultimul trimestru, datoria, îndatorarea, nu, acest element a fost principalul stimulent al redresării economice. Care a fost motivul principal? Politica noastră monetară, sigur, revenirea cererii în general, o mai mică îndatorare a firmelor și rata dobânzii la un nivel redus. Însă, au existat și o serie de impedimente de ordin structural care au încetinit și au afectat în mod negativ planurile de investiții. Primul și cel mai important astfel de efecte este nivelul scăzut de creștere potențială a producției. Asta decurge din faptul că statele membre, și aici mă repet, statele membre trebuie să treacă la acele măsuri structurale menite a spori nivelul de creștere potențială a producției. Și acesta este un motiv pentru care ne axăm atât de mult pe reformele structurale. Spuneați despre diferențele dintre rata inflației în diferitele state membre. Uh, aici pot să vă spun ce ar trebuit să spun și la o întrebare anterioară. Noi avem un obiectiv de inflație Inflație reală sub, dar aproape de 2%. De ce s-a specificat acest obiectiv în 2003? E bine, din motive care încă sunt valabile și acum. Nu există niciun argument convingător de a modifica un obiectiv ales practic de toate marile bănci centrale din restul lumii la începutul anilor 2000. Și sigur, putem discuta mai mult această chestiune, dar modificările obiectivului unei politici, când acel obiectiv nu este atins, nu vine să confere mai multă credibilitate respective instituții. Mulțumesc! Mulțumim, Danuta Höbner. Mulțumesc. Aș avea două întrebări pentru dumneavoastră. Odată, s-au publicat date la nivel internațional care arată că ar exista o lipsă de active de înaltă calitate pe plan internațional care putea fi acceptate pentru tranzacții între statele lumii. E vorba de active emise de băncile centrale sau de organizații supranaturale sau de guverne uh, cu obligațiuni, rating AAA. Și dacă se măsoară în acest fel, lichiditatea internațională a scăzut de la 60% la 30%. Ar fi ceva idei de a spori acest uh, volum, uh, obligațiuni private de înaltă calitate, măsuri luate de femei inițial, apoi acceptate de băncile centrale. Nu știu care e uh, perspectiva dumneavoastră în ceea ce privește lichiditățile la nivel internațional, pentru că se crede că aceste lichidități internaționale sunt răspunzătoare pentru creșterea destul de modestă la nivel mondial. Apoi, e vorba de date venite de la Banca Angliei, dar reflectă un fenomen global. În ultimele decenii s-a registrat un declin uh, marcat în rata dobânzilor la nivel uh, mondial, uh, cam cu 5% în ansamblu. Deci deflație, plus acest fenomen global de natură structurală au venit să neutralizeze eforturile politicilor întreprinse noastre în ultimii ani. Și întrebarea mea e următoarea. Acest uh, fenomen global pe termen lung intră în calculul noastră atunci când planificați politici monetare pe termen lung? Pentru că cred că această realitate va afecta și eficiența politicilor monetare. Mulțumesc. Ă, lipsa de active sigure este într-adevăr o temă mult discutată, mai ales în context european. a existat câteva studii, chiar joi o să discutăm acest lucru la SRB. O ipoteză este tocmai o ipoteză luată în calcul de uh, Comitetul Științific Consultativ al SRB. Într-adevăr, este o nevoie de care suntem conștienți și o să vedem cum putem rezolva problema. Însă e o problemă prezentă, mai ales în zona euro, și vedem că în situații de stres, lipsa unor active fără risc creează complicații grave. O cealaltă întrebare Privind declinul, da, a existat un declin în ratele reale în ultimii ani. Câteva teorii vin să le explice, stagnarea cu care ne-am confruntat. Nu e clar dacă această teorie se aplică Europei dintr-un motiv. În zona euro încă trebuie să facem foarte mult în materie productivitate pentru a putea compara situația cu cea din Statele Unite, pentru care s-a uh, formulat această teorie. Păi, rata reală, în măsura în care rata reală reflectă creșterea, condițiile de creștere și în această măsură, sigur, e luată în calcul în uh, deciziile noastre de politică monetară. Sigur că da. Mulțumim, Gheorghe Schirțas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μια ερώτηση για τον κύριο Ντράγκη που έχει σχέση με την ε, κατάσταση στην Ελλάδα. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare, domnule Draghi, referitor la situația din Grecia. Ați contribuit la stabilizarea situației și ea este cât se poate de diferită față de acum un an, însă stabilizarea nu este suficientă. Este nevoie de investiții și ele în Uniunea Europeană sunt cu 10% mai scăzute decât, în, decât înainte de criză. E bine, în Grecia ele sunt cu 50% mai puțin decât înainte de criză. Aș vrea să știu ce părere aveți despre asta. Cum putem să umplem acest gol al investițiilor în Grecia. Este o lipsă enormă. Știm, băncile o duc greu, uh, creditele pentru IMM-uri sunt uh, în lipsă, deci lipsesc în proporție de 60%. Totul merge foarte greu. Care sunt propunerile BCE? Dacă nu va avea loc o creștere a investițiilor în Grecia, în 6, 12, 18 luni, va trebui din nou să vorbim despre o criză elenă. În primul rând aș vrea să încep prin a recunoaște eforturile enorme făcute în Grecia, eforturi de a stabiliza o situație care într-adevăr a fost foarte complicată. Acțiunile asupra cărora s-a căzut de acord au fost puse în practică și o decizie a uh, Consiliului Director a Mecanismului European de Stabilitate privind uh, o, uh, o nouă plată s-a a fost luată. Toate aceste politici monetare și reforme structurale au, au condus și vor continua să conducă la o stabilizare a situației și asta, la rândul său, va crea condițiile pentru întoarcerea încrederii. Odată ce încrederea va reveni, vom vedea că situația se îmbunătățește în general. Însă, ați spus și dumneavoastră, există în continuare fragilități. În primul, în primul rând, cele din sectorul uh, bancar. Și tocmai de aceea legislația este atât de importantă. Pentru că legislația ar permite băncilor să gestioneze aceste MPL-uri și să se elibereze de acești factori care încetinesc creditarea, slăbesc băncile și uh, pun obstacole în uh, calea sprijinului pe care băncile le pot oferi uh, Uh, economiei uh, reale. Situația lichidităților, uh, de asemenea, um, s-a îmbunătățit. Și în același timp s-a redus, băncile și-au redus dependența față de BCE. Combinația este bună și situația se poate îmbunătăți dacă se pun în uh, practică politicile adecvate. Și odată cu uh, întoarcerea uh, încrederii se pot reduce și controlele de capital. Dar asta, bineînțeles, este o decizie a guvernului și nu a BCE. Dar chiar și numai acest lucru ar putea să îmbunătățească încrederea în economie și să recreeze condițiile pentru accesul la piață, care nu este atât de îndepărtat. Exista în urmă cu un an și jumătate. Mulțumesc, domnul Weizsäcker. Mulțumesc. Domnule drag, este o plăcere să vă arăm alături de noastră. Unul dintre repararea balanțelor uh, comerciale în zona euro este unul dintre cauze, una dintre cauzele pentru care redresarea este mai slabă în Europa decât în Statele Unite. Deci uh, mă întreb care ar fi uh, impactul măsurilor asupra balanțelor uh, comerciale. Fie băncile vor fi încurajate să crediteze mai mult sau cele care nu pot vor uh, înregistra uh, efecte negative suplimentare. Mă întreb ce părere aveți despre asta și mă întreb ce pași uh, suplimentari se pot lua în Uniunea Bancară pentru a accelera repararea uh, balanțelor. Apoi, referitor la un răspuns pe care l-ați dat lui Peter Zimon, referitor la EDIS, Ați spus că orice precondiție în contextul EDIS referitoare la reducerea riscului ar trebui să aibă o legătură clară cu EDIS. Mie mi se pare o idee foarte bună. În urmă cu câteva săptămâni am avut o audiere privind EDIS în această comisie și Institutul Bruegel spunea că există o astfel de legătură clară în ceea ce privește holdingurile nediversificate uh, uh, străine și mă întreb dacă doriți să uh, comentați, să ne spuneți care este părerea noastră pe acest subiect. Dați-mi voie să vă spun care este analiza noastră în ceea ce privește ratele a dobânzii negative și impactul lor. 2015 a fost primul an cu um, dat, cu dobândă negativă și marjele de uh, nete uh, au fost pozitive. Cu toate că credeam că vor fi, uh, vor, vor, uh, va exista un impact negativ. Motivul este că au existat pre- preplăți fixe și activele cu uh, uh cu venit ridicat ajung uh, la limită, la scadență și pot, uh, pot fi prelungite numai cu uh, venituri, cu profituri mult mai mici. De asemenea, este adevărat că în alte țări Uh, cu rate mai scăzute decât cele din zona euro, experiențele nu au fost chiar atât de rele. De asemenea, chiar dacă rate, uh, ratele de dobândă negative ar putea să uh, aibă, să depună presiune asupra bilanțului unei bănci, nu par să afecteze fluxurile de credit. Deci, putem spune, pe de o parte, că volumele crescute de creditare ar putea să compenseze impactul marjelor de, ratelor de dobândă scăzute. Din ce vedem acum, uh, uh, previziunile pentru 2016 sunt optimiste, dar trebuie să vedem și să analizăm lucrurile obiectiv. Creditarea pentru întreprindere a crescut cu 0,8%, pentru menaje cu aproximativ 2%, dar a rămas și negativ în țări precum țările de jos, Italia și Spania. Însă, când uh, facem sondajele noastre cu băncile, băncile ne spun că ele se așteaptă ca creditarea către întreprinderi să crească în 2016 și să fie chiar mai rapidă decât în alte segmente. De asemenea, să nu uităm operațiunile Teltro. Și ele pot contribui la atenuarea impactului advers a uh, ratelor scăzute. Știți de ce? Pentru că pentru băncile care chiar creditează cu acești bani și pot arăta că au uh, depășit un anumit prag, un anumit parametru, ei vor plăti uh, rata de facilita facilitare a depozitelor care este negativă. Deci, practic, sunt plătite să crediteze. Dar, în general, orice îmbunătățire în condiția economică a zonei euro ar fi o îmbunătățire a bilanțului uh, băncilor. profiturile ar, ar, ar fi impactate în mod pozitiv. În 2015, pierderile de credit au scăzut și asta a compensat scăderea um, marjelor obținute din dobânzi și rezultatul a fost o creștere um, chiar dacă nu foarte mare, a profitabilității băncilor. În acest context, trebuie să nu uităm că realitatea nu este uniformă. Există intermediari care uh, sunt mai afectați de rata negativă a dobânzii decât alții. De exemplu, bănci cu mari stocuri de NPL-uri sau uh, bănci care au un spread scăzut pe uh, ipoteci vor avea de suferit mai mult pentru că ratele lor de creditare sunt indexate cu uh, Euribor și, drept urmare, vor scădea cu rate negative. spun asta pentru a vă da mai multe detalii, bineînțeles, dar și pentru a vă spune că situația e complicată și nu trebuie să uităm asta. Noi ne dăm seama de complexitatea situației și uh, ne dăm seama că uh, va dura. Ați avut o întrebare privind EDIS, dar nu mai amintesc care era. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Marias. Chirie Draghi, chirie Draghi, zitima... Stimate domnule Draghi, chestiunea conflictului de interese al BCE apare din ce în ce mai des, pentru că nu puteți fi în același timp o autoritate monetară independent, independentă, un sistem de supraveghere a băncilor, creditor al băncilor Uniunii prin achiziția de obligațiuni și membru al Troicii privind uh, politicile economice și politice în zona euro. Aș vrea să vă întreb, când va părăsi BCE-ul Troica? După cum v-am spus deja în iunie 2015, există o decizie a Curții de Justiție despre care ați spus și uh, dumneavoastră într-o întrebare orală pe care v-am adresat-o în Comisia Econ pe 23 septembrie 2015 Uh, v-am întrebat când veți părăsi Troica și mi-ați răspuns că BCE nu va rămâne pentru totdeauna în Troica. Deci vă adresez din nou această întrebare. Nu a venit oare momentul ca BCE să părăsească Troica? Acum, în ceea ce privește investițiile în Grecia, în februarie 2015, în plenul Parlamentului European la Bruxelles, v-am adresat o întrebare și mi-ați răspuns că întoarcerea BCE în Grecia se va face după finalizarea evaluării. Această evaluare este finalizată și se pune întrebarea ce se întâmplă acum. Eurogrupul a decis să nu restituie câștigurile băncii centrale Greciei, ci că aceste fonduri vor rămâne în ESM până în 2018. Sunteți de acord cu această decizie? Această sumă nu ar trebui să se întoarcă în Grecia pentru a face parte din investițiile publice care ar putea duce la redresarea țării noastre. Mulțumesc! Dați-mi voie să recapitulez. La început s-a luat decizia de a implica trei instituții în planul de ajustare. Această decizie s-a luat în 2010. Atunci, Uniunea Monetară nu uh, era echipată sau pregătită să facă, să uh, facă față unei pierdere a accesului la piață pentru o țară. BCE-ul a fost cooptat cu un rol consultativ pe lângă Comisie și FMI. Acest cadru a fost creat pen, pur și simplu pentru a folosi competențele diferite ale instituțiilor uh, diferite, mai ales în ceea ce privește BCE-ul. Avem competențe în sectorul financiar, în domeniul bancar, în domeniul durabilității uh, datoriei. Un alt motiv bun pentru ca BCE să participe la această muncă era acela că programele de Uh, succes ajută la repararea canalelor de transmisie monetare, pregătesc stabilitatea financiară și, practic, pregătesc terenul pentru întoarcerea la o creștere durabilă. Între timp, s-a stabilit rolul BCE-ului în legislație secundară europeană, în contextul uh, pachetului de șase măsuri și acelui de două măsuri. Deci, pachetul cu două măsuri sub legislația UE stabilește funcțiile BCE sub tratatul ESM și în liniile directoare pentru ESM. Și spun asta pentru că noi nu suntem singurii care decid, indiferent care este decizia. După cum am spus, BCE nu va face parte din Troica la nesfârșit, dar nu cred că acum este momentul să schimbăm uh, compoziția troicii și oricum nu suntem noi cei care decid singuri, tocmai pentru că rolul BCE-ului este prevăzut în legislația secundară a Uniunii Europene. La a doua dumneavoastră întrebare. Cred că ar trebui să întrebați pe membrii Eurogrupului, nu pe noi cum uh, folosesc aceste fonduri. Mulțumesc. Thank you, Fulvio Martuscello. Mulțumesc, Fulvio Martuscello. Grazie, Presidente. Qualche giorno fa il Ministro dello Sviluppo italiano. Cum câteva zi, zile, ministrul de dezvoltare din Italia a vorbit cu președintele Comisiei Naționale pentru Bursă. I-a reproșat acestuia că acesta nu ține cont de diferitele perspective, notițe date de burse pe diferitele scenarii. Acesta Acesta a spus că sunt doar niște scenarii probabilistice. Știți ceva mai multe în acest sens? Nu credeți că ar fi mai bine să știm, să aflăm când Comisia va avea o poziție în ceea ce privește aceste propuneri făcute de cele trei instituții de supraveghere în domeniu? Uh, ținând cont de acest document cu informații cheie care sunt importante pentru clienții finali. Nu credeți că ar fi important să fie stabilită o dată exactă? Și o a doua întrebare, domnule președinte. Ce s-a întâmplat la Banca Populară din Vicența și anume anumite finanțări care veneau din partea BCE, dar care au fost anulate. Credeți că s-ar putea întâmpla același lucru, aceeași probleme și pentru alte instituții de creditare din Italia? Îmi pare rău, dar nu vă voi mulțumi cu răspunsurile mele. La prima întrebare cred că voi, vă voi răspunde la înscris. Nu este foarte clar, e greu să se fixeze o dată, însă eu vă voi răspunde la întrebarea specifică pe care ați avut-o înscris. Nu am niciun comentariu de făcut în ceea ce privește restul întrebării dumneavoastră legate Consiliu. Și a doua întrebare nu ar trebui să fie adresată aceasta BCE-ului. Mulțumesc! Mulțumim, Costas Mavrides, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, săptămâna trecută, pe locul pe care stați dumneavoastră acum, se afla Lordul Hill. Lordul Hill, comisarul. Acesta a vorbit despre Uniunea Bancară și a făcut un comentariu, dacă am înțeles bine, un comentariu în ceea ce privește importanța încrederii și competiției loiale, echitabile în domeniul bancar. Am două întrebări specifice legate de competiție echitabilă și încredere în cadrul LETIS. Și colegul meu ar fi vrut să întrebe același lucru. În primul rând, ați făcut un comentariu în ceea ce privește tratament egal în ceea ce îi privește pe depozitari și un teren de manevră egal. Cred că același argument vine când lipsește această margine manevră echitabilă și pentru bănci, în ceea ce privește capitalul și depozitele. Ele au de-a face cu o competiție neechitabilă. A aduna capital într-un uh, mediu în care depozitele nu sunt garantate, unde situația e foarte diferită în statele membre, mai costisitoare în unele față de altele. Cele două întrebări ale mele sunt acestea. La cum arată lucrurile acum în ceea ce privește calendarul pentru punerea în aplicare a garantării depozitelor? impozitelor, știm că s-ar întâmpla cândva în 2024. Considerați că vor tot exista aceste amânări până atunci. Credeți că această amânare e mai importantă decât să se ceară instituțiilor, independ- instituțiilor independente să implementeze totul cât mai curând posibil? Și a doua întrebare. Uniunea bancară, bineînțeles, a fost un compromis. Statele membre au căzut de acord pe cele trei piloane, în felul în care ne-am înțeles. Supervizare, eh, garantarea depozitelor, garanții. Bineînțeles că acum e prea târziu, dar am fi putut să stabilim lucrurile în orice alt fel. De exemplu, prima dată garanția depozitelor, apoi rezoluția. E corect față de noi toți care am acceptat acest compromis ca acum să vedem că se încearcă o amânare și mai îndelungată. Vă mulțumesc! Mulțumesc din punct de vedere al uh, BCE. E clar că nu există niciun dubiu în ceea ce privește completarea Uniunii Bancare. Este, de fapt, un lucru care conține acțiuni foarte importante, dintre care și completarea ENIS. EDIS ca un pilon fundamental al Uniunii Bancare. E răspunsul ECB e că ar trebui să mergem mai departe, să ajungem la un compromis și să cădem de acord asupra acestei scheme privind garantarea depozitelor. Nu sunt sigur că aș fi de acord cu faptul că s-ar fi putut face în orice altă ordine și un motiv e acesta. Dacă ne dorim să existe o asemenea schemă de garantare a depozitelor, atunci trebuie să avem încredere și că se vor plăti o sumă pentru a asigura depozitele altor părți ale altor părți din zona euro. Bănci care nu e imposibil să nu eșueze. Și de aceea era logic să creăm o autoritate de supraveghere înainte să se creeze această schemă de garantare. Aceasta a fost succesiunea Însă ne spuneați că, da, ar trebui să încercăm să ajungem la un compromis astfel încât să completăm Uniunea Bancară. Mulțumesc! În ceea ce privește competiția neechitabilă, nu sunt sigur ce ați spus, uh, creșterea de capital a băncilor o bancă privată de la periferia Europei, să spunem în Italia, în Cipru, Grecia, Portugalia, care strânge capital prin intermediul depozitelor, are de-a face cu un risc mai mare, trebuie să plătească o rată dobânzii mai mare. E nedrept față de orice altă bancă dintr-un mare stat membru. Să mă scuzați, la ce vă referiți când spuneți că adună capital din depozite? În ce sens? Depozitorii își pun banii la bancă și banca plătește o rată a dobânzii. Da, dar acela nu e capital, acelea sunt depozite. Deci Guarantee scheme. No, no, no. I, I, then you have, then you have to pay higher interest. După aceea trebuie să se plătească rate mai mari ale dobânzii pe asemenea depozite. Da. EDIS, în primul rând, se adresează depozitarilor. Nu este clar dacă băncile ar plăti aceeași, aceeași sumă. Probabil vor plăti diferite sume. Și asta din cauza că au diferite tipuri de risc în diferitele părți din zona euro însă va trebui să vedem cum vor arăta detaliile acestui plan. Însă e clar că cei care trebuie să fie tratați la fel sunt depozitarii. Asta ar fi cel mai bine să facem pentru ei. Mulțumesc! Mulțumim și acum luăm o pauză de 5 minute.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

Okay. So, dear colleagues, Stimați colegi, îi mulțumim președintelui Draghi pentru dialogul monetar pe care l-am avut cu acesta în funcția sa de președinte al BCE. Acum trecem mai departe la dialogul monetar în funcția domnului Draghi de, pre- de președinte al Comitetului European pentru Risc Sistemic. Înțelegem că acestea se reunesc joi și probabil se vor lua decizii și orientări care vor fi luate atunci, despre care nu puteți să ne vorbiți pe deplin astăzi. Cu toate acestea, ne bucurăm că vă aflați aici și și vă și dau cuvântul acum pentru discursul dumneavoastră. Stimate președinte, stimați membri ai ECON, e o plăcere că pot să vă vorbesc astăzi din funcția mea de președinte al Comitetului European pentru Risc Sistemic. Permiteți-mi să încep prin a spune că Consiliul General al CERS se va reuni, așa cum ne spuneați, în această joi. Cu plăcere vă voi spune care a fost rezultatul discuțiilor noastre la următoarea audiere. Cu toate acestea, astăzi aș dori să vă spun care sunt câteva dintre prioritățile noastre și în special să discut despre aceste dom- acele domenii în care sperăm să ne încheiem munca pe timpul verii. În primul rând, în ceea ce privește impactul pe termen mediu al nivelului scăzut de rata al dobânzii dintr-un uh, unghi macroprudențial. Când ne-am întâlnit data trecută, Ne-am întâlnit data trecută, v-am spus uh, ce se va întâmpla cu în ceea ce privește acest nivel scăzut al ratelor dobânzilor observăm totul dintr-un punct de vedere structural, astfel încât să vedem dacă și cum vor fi afect, va fi afectat uh, modelul de business al instituțiilor financiare, a băncilor, companiilor de asigurări, pensiile, fondurile de pensii, fondurile de investiții și infrastructura de pe piață. Desigur, mai uh, vrem să vedem și ce se întâmplă cu interacțiunea între factorii ciclici, cum ar fi nivelurile de profitabilitate și nevoia de a asigura surse durabile de finanțare. Munca noastră se axează în primul rând pe impactul pe care îl, au, îl are nivelul scăzut al ratei dobânzilor pe economie și asupra comportamentului actorilor economici. În al doilea rând, pe impactul pe care îl are asupra băncilor, asiguratorilor și pieților, piețelor financiare și în al treilea rând pe interacțiunea dintre aceste sectoare. Acest risc în ceea ce privește stabilitatea financiară legat de scăderea ratei dobânzii poate să se materializeze în diferite părți ale sistemului financiar. De aceea trebuie să avem o abordare holistică atunci când venim cu răspunsuri politice. Cu acest scop, analizăm trei mari grupuri de riscuri. În primul rând, durabilitatea modelelor de business, apoi asumarea riscului în linii mari și apoi schimbările în structură în ceea ce privește sistemul financiar. Politicile pentru adresarea riscului sistemic, identificate în primele două categorii, își doresc să crească rezistența, să crească monitorizarea dezvoltărilor și să se asigure că pot să iasă instituțiile al căror model de business nu e viabil. În ceea ce privește a treia categorie și anume structura sistemului financiar, aici aș menționa schimbările pe uh, structura pieței care ar putea să schimbe natura riscului și de aceea s-ar putea să fie să fie nevoie să avem politici macroprudențiale pentru a face față unei asemenea situații. Consiliul General va continua să discute aceste probleme și să valideze munca tehnică în această săptămână. Am menționat că e nevoie de o abordare holistică în ceea ce privește acest mediu cu dobânzi scăzute. Ah. Vorbind în termen general, suntem convinși că o astfel de abordare e necesară și în ceea ce privește politica macroprudențială. Și astfel ajung la un alt subiect important pentru CERS, și anume dezvoltarea unei strategii pentru politică macroprudențială după sectorul bancar. În timp ce politica macroprudențială pentru sectorul bancar e deja operațională, strategia politică, datele de reglementare și instrumentele pentru abordarea riscului de după sectorul bancar are nevoie de consolidare continuată. Aceasta e o sarcină că, în care e nevoie ca multe părți implicate din Europa să colaboreze. Aici includ și pe legislatori, CERS, apoi autoritățile macro- și microprudențiale și reglementatorii. De ce e nevoie? E nevoie de un cadru analitic și politic care să țintească riscurile din întregul sistem financiar cu un set de instrumente consistent, chiar dacă nu uniform, incluzând aici instrumentele pentru asigurări, piețe financiare, infrastructură de piață. Și mai mult, politica macroprudențială ar trebui să fie mai atentă la acele domenii unde riscul sistemic este crescut. De aceea, nivelul de rezistență de care nevoie pe specific, părți specifice ale sistemului financiar, cum ar fi fondurile de investiții, ar trebui să fie legate de potențialul impact pe care l-ar putea avea în termen de risc sistemic în sistemul financiar, în întregimea sa. De asemenea, e nevoie să ținem cont de îndatorirea excesivă, îndatorarea excesivă a actorilor economici. De aceea, riscul care e și la nivelul celor, acelor care iau împrumuturi, indiferent de tipul de credit, împrumuturi bancare, nebancare sau titluri de creanțe tranzacționabile, toate acestea trebuie să fie adresate. E necesar probabil să creăm un cadru în ceea ce privește cerințe de efect de pârghie pentru fondurile de investiții și de asemenea noi surse de date care sunt disponibile sub legislația în vigoare. Mai cerem să se dezvol- mai propunem să se dezvolte un set de instrumente financiare pentru stabilitate, de exemplu teste de stres pentru administratorii de active, asiguratori, pentru Um, fondurile de pensii și așa mai departe. În curând, CERS va publica o, un document de strategie pe acest subiect care sperăm că va fi folosit pentru viitoare politici. Uh, uh, Dați-mi voie să vă spun câte cuvinte pe tema lichidităților, mai ales când e vorba de evaluarea riscurilor la adresa fondurilor de investiții și a sectoarelor care generează piețe în Europa. Instituții cu atribuții legislative, printre care și Parlamentul European, adesea se întreabă dacă condițiile de lichiditate s-au deteriorat și dacă noua legislație n-a avut cumva consecințe nedorite. Cu alte cuvinte, există dezechilibre uh, între cererea și oferta de lichidități care cer politici ca reacție de răspuns. Este o chestiune de ordin macroprudențial deosebit de importantă pentru că astfel de dezechilibre ar putea să amplifice și să transmită șocuri în întregul sistem financiar. În acest context, CERS a încercat să evalueze riscurile la adresa fondurilor de investiții din Europa. Acest lucru se bazează pe capacitatea noastră de a colecta date și de efectua analize în toate statele membre ale Uniunii Europene. În exercițiul nostru de colectare a datelor am acoperit 274 de firme de gestionare a activelor și 1668 fonduri de investiții cu venituri fixe. prima evaluare tehnică bazată pe calculele noastre de macrostres ne-a dus la concluzia că 95% dintre firmele de gestionare a activelor și de fondurilor de investiții din mostra noastră ar fi capabile să satisfacă pe deplin cerile de răscumpărare într-un scenariu extrem, dar plauzibil. Spun acest lucru fiind perfect conștient de faptul că acest studiu trebuie să fie validat de Consiliul General al CERS în cursul acestei săptămâni. În ceea ce privește schimbările recente pe plan de reglementare și pot, impactul potențial în materie de lichidități de pe piață, e important să nu scăpăm din vedere scopurile noilor reguli. Regulamente mai stricte înseamnă că generatorii de piață pot absorbi mai bine pierderile în condiții de stres pe piață. Astfel, rezistența pieței crește și se reduce riscul de perturbări în situații de stres. V-am uh, prezentat uh, prioritățile noastre principale. Acum aș dori să vă spun câteva cuvinte despre materiale pregătite, publicate de noi de când ne-am întâlnit pentru ultima dată. Noi avem sarcina de a crea un cadru macroprudențial pentru sectorul bancar. În consecință, am creat un cadru pentru reciprocitatea voluntară transfrontalieră a măsurilor macroprudențiale. Acest cadru a fost pus în aplicare recent în cazul Belgiei și al Estoniei. Am prezentat acestei comise ce am făcut în materie de stabilitate financiară în legătură cu valorile imobiliare, rezidențiale și comerciale. Rapoartele CERS relevante au fost acum publicate și prezintă date unice privind diferențele structurale. Am publicat de asemenea o revizuire a politicilor macroprudențiale în Uniunea Europeană care discută măsurile puse în aplicare în statele membre ale Uniunii Europene în 2015. Intenționăm ca această publicare să se facă de acum anual. Apoi, activitățile noastre în domeniul asigurărilor au dus la publicarea unui raport CERS privind riscurile sistemice din sectorul asigurărilor. La CERS lucrăm încă în domeniul asigurărilor, pentru că în ciuda afirmațiilor repetate din ultimul timp, există aspecte de ordin sistemic uh, în domeniul asigurărilor care trebuie să fie abordate. Apoi, Comitetul Științific Consultativ a publicat un raport în februarie care a contribuit semnificativ la discuția privind riscurile de stabilitate financiară rezultate de pe urma schimbărilor de climă. Acest raport a fost generat de întrebările pe care ni le-a pus chiar această comisie parlamentară. Și dați voie să vă mulțumesc că ați adus tema în discuție și vă asigur că CERS și în viitor va lua în calcul riscurile de stabilitate financiară asociate cu schimbările de climă. De asemenea, dați-mi voie să vă asigur că întrebările noastre privind chestiuni de stabilitate financiară referitoare la introducerea eh, IFRS 9 vor fi uh, luate în calcul uh, serios de CERS. În acest sens, avem un nou grup de lucru prezidat de domnul profesor Javier Suarez și ei vor avea prima ședință de lucru în această săptămână. Vă mulțumesc pentru atenție și acum aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim și noi foarte mult uh, și vă mulțumim uh, pentru feedback-ul pozitiv, pentru dialogul cu Parlamentul pe multe chestiuni, de asemenea pentru cele spuse în legătură cu IFRS 9. Nu mai avem mult timp la dispoziție, trebuie să fim foarte strict de acum încolo. Am să vă rog să vă limitați la maxim un minut și jumătate pentru o întrebare. Întrebare și răspuns total 4 minute. Jose Manuel Fernandez, prima întrebare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i urez bun venit domnului președinte Draghi. Am o întrebare cu privire la cea mai mare bancă publică din Portugalia. Vreau să vă întreb dacă BCE-ul a dat instrucțiuni guvernului portughez pentru eliminarea pragurilor de salarii sau să elimine limitele maximale pentru plățile făcute către directorii acestei instituții CGD, Casa Generală de Depozit. Cum explicați nevoia de a se injecta 4 miliarde din banii contribuabilului în această bancă? Ați urmărit planul de restructurare pentru această bancă? implică acesta concedieri sau reducerea activității în teritoriu a băncii. Mulțumesc, îmi cer scuze, dar această întrebare e răspuns, primește răspunsul nu de CERS, ci de SSM. Noi n-am discutat-o. Pervonș Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Într-o audiere anterioară spuneați că dacă George ar fi să funcționeze așa cum trebuie, MREL ar trebui să fie pus în funcțiune. MREL este în prezent în discuție în Parlamentul European și instituțiile europene. Dacă ne uităm la condițiile de intrare în vigoare a normei internaționale, TLAC, nu credeți că e important să se adapteze aceste lac pentru funcționarea piețelor și este, nu credeți că e important ca MREL să poată intra în vigoare cât de curând posibil pe baza propunerii comisiei? Dați-mi voie să încep uh, prin a spune că sprijin acest regim al soluției uh, bancare, mecanismul unic de soluționare a fost un complement necesar și cred că am făcut progrese impresionante pe plan de reglementare, însă sigur rămân o serie de provocări. Prima e cea menționată dumneavoastră, un cadru juridic clar pe marginea conceptului de capacitate de absorbție a băncilor, adică MREL, și punerea în aplicare în mod coerent la nivelul întregii Uniunii Europene. Sigur, este un aspect esențial. Apoi, alinierea MREL la echivalentul global, TELAC. Aș spune că CERSUL și Banca Europeană, Banca Centrală Europeană sunt cele mai calificate la răspunde la această întrebare, dar CERSUL evaluează impactul punerii în aplicare a MREL. Odată urmărim impactul potențial asupra uh, tamponele de capital contraciclu, contraciclic. Apoi, trei posibile efecte ciclice pe care acestea le-ar putea avea și patru modul în care noile obligații de finanțare, și anume cerința de a emite cerințe eligibile sub MREL ar putea avea un impact asupra funcționării economiei reale. Asta ar fi principalele domenii de interes pe care s-ar pronunța CERSul. Următoarea întrebare, vă rog, mulțumesc, domnule președinte doamna Kate Swinburne. O întrebare din partea doamnei Sandron de la Comisia Econ. Eu nu v-aș pune întrebări în mod normal despre zona euro, că, pentru că n-aș ști despre ce e vorba. În raportul recent se prezintă o serie de riscuri la adresa stabilității financiare. Odată, în ceea ce privește riscurile pe termen mediu, slaba profitabilitate pentru bănci și asiguratori, cu constrângeri suplimentare decurgând din problemele asociate cu eliminarea împrumuturilor neperformante. Se pare că riscul sistemic a crescut în raport cu analiza anterioară și atunci sunt două întrebări. Cersul încearcă să se asigure că băncile centrale introduc măsurile contra riscului sistemic, mai ales în zona euro, și apoi riscul se referă la riscul prezentat de problemele nesoluționate în reducerea MPL-urilor. S-a creat un grup de lucru pentru aceste împrumuturi neperformante, dar face și CERSUL ceva în acest sens. Thank you. Mulțumesc. Profitabilitatea în scădere în sectorul bancar și în sectorul asigurărilor este un element de risc la adresa stabilității financiare în Europa, mai ales când vorbim de uh, o rata dobânzilor extrem de scăzută. Sunt domenii în care am observat uh, volatilitate ridicată în prețul acțiunilor bancare și acestea au dus la o profitabilitate redusă desea pentru bănci. Au fost presiuni legate de marjele dobânzii nete, apoi au fost și alți factori, cum ar fi creșterea slabă, tarifele, venitele din tarifuri și, în anumite țări, nivelul împrumuturilor neperformante. În mod normal ne-am aștepta pe viitor la credite mai de calitate, o îmbunătățire a situațiilor privind împrumuturile neperformante și de asemenea o situație generată de calitatea noilor credite cu eficientă sporită și costuri reduse. Asiguratorilor le-a mers mai bine decât băncilor. Însă și ei uh, se confruntă cu uh, venituri sub așteptări. Analizăm toate aceste evoluții și am uh, planificat o discuție în această joi pe MPL-uri la CERS. Lucrăm și cu Autoritatea Bancară Europeană în acest sens și o să informăm Comisia probabil la următoarea audiere. Mihail Feurer. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte Draghi. Ați făcut referire la problema dobânzilor scăzute sau la structura dobânzilor. Mă refer acum la riscurile macroprudențiale. Aș vrea să vă atrag atenția asupra dobânzilor pe termen scurt, care sunt scăzute, dar și cele pe termen lung sunt foarte scăzute ceea ce nu poate fi influențat de BCE și nu sunt o problemă euro, pentru că dobânzile sunt foarte scăzute și în țări care nu sunt în zona euro, în Danemarca, în Elveția. Am dreptate când cred că un excedent de economii duce la un fel de stare de urgență a investițiilor. Deci, practic, nu există suficiente proiecte Um, fezabile de investiții, ceea ce duce la probleme la, în sectorul financiar întreg, nu numai pentru bănci, ci uh, și pentru asigurări și asigurările de viață, care și ele au de suferit de pe urma uh, dobânzilor scăzute pe termen scurt și lung. Și apoi, cum vedeți uh, evoluția datoriei private din punct de vedere, și îndatorării private în ceea ce privește stabilitatea financiară? Thank you. Uh, Mulțumesc. Odată, America a avut rata dobânzii zero timp de, nu știu, 7, 8, 9 ani, nu mi-aduc aminte. Și impactul asupra băncilor, asiguratorilor, fondurilor de pensii nu a fost comparabil cu ceea ce ni se spune că ar fi impactul astăzi în zona euro sau în europeană. Asta dintr-o serie de motive, unul dintre ele, diferențele în materie de model de afaceri, dar de asemenea și faptul că anumite dispoziții de reglementare permit uh, companiilor, mai ales uh, firmelor de asigurări, să se diversifice uh, investiții cu profituri mai mari sau din cauza unei flexibilități sporite a modelului de afaceri rata joasă a dobânzii acolo dintr-un motiv. Trebuie să încurajeze redresarea economică și creșterea economică. O creștere care să, este, să fie într-adevăr solidă. Și sigur, acești factori vor lucra în favoarea băncilor, asiguratorilor și a fondurilor de pensii. Dobânzile scăzute sunt un simptom. Ele există din cauza situației generale din economie în ansamblu și trebuie înțelese ca atare. Eventual uh, impun o adaptare a modelelor de afaceri, dar știm că sunt un teren fertil pentru riscuri de stabilitate financiară și o potențială sursă de probleme CERSUL și Banca Centrală Europeană sunt perfect conștiente de acest lucru. Și sigur, monitorizăm toate evoluțiile în acest sens. Acum aș referi la un aspect concret. Dacă această situație ar fi să continue multă vreme, unde vom identifica riscul major? Categoria cea mai expusă în acest sens este categoria intermediarilor financiari care promit uh, venituri garantate fixe. Uh, de exemplu, anumite firme de asigurări de viață sau anumite fonduri de pensii. A doua sursă de risc este creșterea prețurilor pe piața imobiliară. Suntem departe de a identifica vreo bulă pe această piață. Prețurile cresc, da, însă nu cresc exploziv, nu? Vedem o puzderie de credite însoțite de uh, uh, măsuri de leveraging. Însă, da, dobânzile reduse încurajează un anumit tip de comportament, și anume căutarea de profituri mai mari. Apoi, trebuie să avem în vedere profitabilitatea în ansamblu a sectorului. Există în prezent o serie de elemente care vin ca o contrapondere la acest impact negativ al dobânzilor scăzute în materie de profituri ale băncilor și ale firmelor de asigurări însă trebuie să monitorizăm situația îndeaproape. Mulțumesc! Mulțumim, Dimitris Papadimulis. Chirie Draghi, pitre... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, aș vrea să vă adresez o întrebare. Este ceva ce se referă, bineînțeles, în primul rând la țara mea, Grecia. Cu mare interes am ascultat uh, declarația dumneavoastră privind progresele înregistrate de economia elenă. Însă deci aș vrea să vă adresez o întrebare. Ce doriți dumneavoastră să faceți pe partea dumneavoastră pentru că această tendință să se consolideze și să se stabilizeze? Mâine se va reuni Consiliul Băncii Centrale Europene. Prima parte a programului ELN a fost dusă la bun sfârșit S-a eliberat această primă tranșă și ne întrebăm când Consiliul uh, de Guvernatori al BCE va ridica waiver-ul pentru reducerea costului creditării pentru bănci și va facilita lichiditățile. Așteptăm o decizie, va veni ea oare mâine? Încă o întrebare. Ceea ce privește participarea Greciei la uh, programul de relaxare cantitativă. Când, se, când BCE va decide asupra acesteia și în ce cantitate? Apoi, în ceea ce privește al treilea pilon al uh, Uniunii Bancare, garantarea depozitelor, reprezintă asta oare un pericol sistemic pentru sistemul bancar european? Thank you. I mean, a bureaucratic answer to your questions would... Mulțumesc. Un răspuns birocratic la răspunsul dumneavoastră ar fi că aici e audierea CERS și nu BCE și nu discutăm Grecia la CERS. Dar voi încerca să vă răspund totuși la întrebare acum că Consiliul uh, de Directori ai Mecanismului de Stabilitate au luat o decizie privind finalizarea acțiunilor precedente și acordarea plății, Consiliul de Guvernare va avea uh, în vedere acest, uh, această derogare, acest waiver, care ar putea duce la reintroducerea lui. Dar asta nu înseamnă automat uh, eligibilitate pentru procesul de relaxare, pentru programul de canti- relaxare cantitativă. În primul rând există limite temporale, există, chestiu- uh, există probleme sau limite ce țin de emițător și există o, o evaluare din partea Consiliului de Guvernator al BCE a, uh, a riscurilor ce s-ar aplica. Deci, Răspunsul meu este vom vedea. Philip Lambert. Da, încă o dată, încă o dată aș dori să vă adresez întrebarea. Aș vrea să vă întreb referi, uh, care este riscul ratei de inflație scăzute. Ce înseamnă asta în ceea ce privește stabilitatea financiară? În ceea ce privește ratele de dobândă scăzute, Ați spus că investițiile își revin, dar văd foarte multă activitate de uh, fuziuni și achiziții care folosesc uh, această rată a dobânzii scăzută pentru finanțare. Și am văzut că multe astfel de fuziuni și achiziții nu aduc beneficii economiei. Deci mă întreb dacă puteți să ne spuneți ceva despre riscul sistemic al acestora. Apoi, aș vrea să știu opinia dumneavoastră asupra ideii că s-ar putea să încurajăm fi, uh, stabilitatea financiară solicitând băncilor europene să aibă un portofoliu de titluri de datorie publică. Deci, în loc să concentrăm uh, riscurile de exemplu, pentru datoria spaniolă în băncile spaniole, să spunem că toate băncile din zona euro ar trebui să aibă în portofoliul lor astfel de titluri. Și astfel s-ar ajunge la un rating al riscului de zero. Care este poziția dumneavoastră asupra acestei idei? La prima dumneavoastră întrebare, spune domnul Draghi. Întrebați dacă inflația scăzută are un impact asupra riscului. Bineînțeles, are un risc și este posibil ca mm, menajele uh, companiilor uh, care și-au luat decizii, care au luat decizii în urmă cu mulți ani, acum să trebuiască să facă față unei rate de inflație mult mai scăzută. Asta impune o presiune asupra ratelor de dobândă și o povară a datoriei mult mai grea. Deci ne așteptăm ca nivelul de inflație să, ne, să se întoarcă spre nivelul de 2%, însă, bineînțeles, trebuie să fim conștienți că există un risc legat de o inflație foarte scăzută în ceea ce îi privește pe toți debitorii, mai ales pe cei care dețin datorie negociată în trecut, în condiții complet diferite inflația prea scăzută este legată și uh, de condiții macroeconomice um, slabe în general. În ceea ce privește fuziunile și achizițiile, în timp ce întrebați, mă gândeam la asta. Dacă ne uităm la 2005-2006, 2007 nivelul de fuziuni și achiziții era mult mai ridicat și rata de dobândă era mai ridicată. Deci este clar că rata de dobândă scăzută încurajează finanțare, încurajează datorie și deci ar putea să încurajeze tranzacții financiare bazate pe efectul de pârghie pentru um, fuziuni și achiziții, dar nu considerăm că uh, evoluția este uh, foarte mare față de nivelul dinainte de uh, criză. Nu vedem o creștere sistemică a efectului de pârghe, mai ales în sectorul pe care îl supraveghem noi, cel bancar. A treia, al treilea punct pe care l-ați menționat se referea la un nou tip de activ care ar fi fără riscuri Vom avea o discuție în această săptămână la următoarea reuniune a Consiliului, tocmai pe acest subiect. Consiliul științific, Comitetul Științific a uh, efectuat un studiu și a scris un raport referitor la asta și propune un instrument care este similar cu ceea ce ați spus dumneavoastră, nu exact același lucru. Domnul Lambert, este public uh, acest uh, document, acest raport? Domnul Draghi, va trebui să vedem um, ce se va decide referitor la publicarea lui, dar discuția va fi una foarte interesantă. Mulțumesc, Beatrix von Storch. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Trei întrebări pe scurt. În primul rând, în ceea ce privește riscul pentru produse de asigurări din cauza datoriilor scăzute. Știm cu toții că dobânzile scăzute promovate de dumneavoastră le fac rău, mai ales ce, uh, celor care fac economii, dar și alte produse sunt afectate. Asigurările de viață și acestea au de suferit. Apoi, um, asigurările de pensie, de asemenea, suferă și cu siguranță și uh, asigurările de sănătate private își pierd o parte din uh, venituri. Sau și asta înseamnă că în viitor uh, prestațiile vor scădea și prețurile și primele plătite vor creștea. Este posibil ca prin acest lucru, practic, să se elimine, să se ia riscul dintr-o parte și să fie trimis, să fie transferat, practic, înspre uh, asigurări. Deci să se ia riscul de la bănci și să se dea la, sărat, la bolnavi și la bătrâni. Apoi, în 2016, la Frankfurt, pe site-ul oficial uh, al BCE, uh, se spune că ați răspuns la o întrebare referitor la unconventional measures. Ați spus Uh, a existat o întrebare referitoare la helicopter money, bani aruncați din elicopter ar fi. Ați spus, nu ne-am gândit la helicopter money, la bani aruncați din elicopter, este un uh, concept interesant. Chiar ați spus acest lucru sau este o greșeală pe site? Apoi, în ceea ce privește riscurile aduse de inflație, președintele întrerupe Doamna von este întreruptă de, de președinte. Thank you. So first question is risk for... În primul rând, riscul pentru sectorul asigurărilor. Bineînțeles, monitorizăm riscul pentru sectorul asigurărilor îndeaproape și mai ales riscul provenit de pe, de pe urma ratei reduse de dobândă se creează un, uh, o presiune asupra anumitor, uh, anumitor uh, tipuri de asigurări, mai ales asigurările de viață, care oferă produse cu garanții de rată fixă. Însă dați-mi voie să vă spun ce am spus. Nu mi-amintesc. că Statele Unite au avut șapte sau nouă ani cu rata dobânzii zero și nimeni nu se plângea um, așa cum se plâng unele părți ale zonei euro nu am auzit că va fi afectată sănătatea de către rata de dobândă de 0% în Statele Unite. Și sănătate, um, um, asigurările de sănătate în cea mai mare parte sunt private în Statele Unite. Deci nu înțeleg de ce ar fi afectate îngrijirile de sănătate de uh, rata dobândă scăzută în Europeană. Acum, asiguratorii. Solvency 2 va îmbunătăți reziliența sectorului asigură, asigurărilor și va aduce uh, calcularea pozițiilor de solvabilitate mai aproape de uh, contabilitatea pe, pe bază de piață. În plus, se va crește transparența. Deci, în tranziția spre solvabilitate 2, companiile pot solicita să folosească măsuri de tranziție pe urmă, în următorii 16 ani și acest lucru va um, evita uh, șocurile prea mari uh, aduse de o trecere la un nou regim. De asemenea, am analizat un risc potențial sistemic și uh, rezultatele analizelor noastre au fost publicate la finalul lui 2015. Iar apoi, în ceea ce privește banii din elicopter, nu s-a discutat niciodată despre asta. Mulțumesc! Mulțumesc, Bernard Monu! <clears throat> domnule președinte. Domnule președinte, sunteți uh, președintele CERS de mai mult de cinci ani și mulți se uh, pun sub semnul întrebării rolul concret și eficiența acestui uh, CERS. S-a creat mecanismul unic de supraveghere, SSM-ul doamnei Nui, și ne întrebăm în ce măsură mai este necesar CERS-ul. Nu avem două uh, um, instituții care fac același lucru. Apoi, în ceea ce uh, privește așele, așa numitele COCO ale Deutsche Bank, se pare că nu ați anticipat uh, efectele asupra Deutsche Bank. Apoi avem dezechilibruri pe, dezechilibre pe uh, piețele financiare și în continuare dumneavoastră refuzați să vedeți riscurile De exemplu, uh, contrapartidele. Asta con, uh, concentrează riscurile și, practic, e o bombă cu ceas. Lucrați la acest, uh, pe acest subiect, apoi puteți confirma transferul competențelor pentru um, asistența de lichiditate de la băncile centrale către BCE. Mulțumesc anticipat pentru răspunsuri. Thank you. Uh, well, let me just... Mulțumesc. Câteva vorbe despre rolul CERS în revizuirea cadrului macroprudențial al Uniunii Europene efectuat de Comisia Europeană. Obiectivul este să îmbunătățim procedurile și utilizarea instrumentelor pentru a limita um, potențialul lipsei de acțiune și deci să creștem stabilitatea sistemului financiar. Conținutul uh, avizelor CERS, pentru că trebuie să uh, nu uităm că CERS nu este un, fact, un for de luare a deciziilor, ci un organism care produce avize, recomandări și avertizări. E bine, acest uh, aviz va reflecta transformarea peisajului economic pe care am văzut-o în ultimii ani introducerea Uniunii Piețelor de Capital pentru a sprijini creșterea și ocuparea, extinderea părții non-bancare a sectorului financiar sau provocările aduse de uh, rata scăzută a dobânzii um, duc la efecte care nu sunt restricționate la sistemul bancar. CERS a oferit legiuitorului european pozițiile sale privind eventuale uh, poziții și revizuiri ale CNR, CRD 4, puteți folosi de asemenea și ce s-a uh, discutat în domenii dincolo de domeniul bancar. Deci trebuie să așteptăm detalii mai multe din partea comisiei. Uh, cum ar fi uh, domeniul de aplicare al revizuirii, programul consultărilor și furnizarea până la urmă uh, din partea Comisiei a unei noi propuneri. Toate acestea nu au fost încă anunțate. Domnul Mănă, în ceea ce privește asistența de lichiditate, puteți să răspundeți? Competențele în ceea ce privește asistența uh, de lichidități. Domnul Draghi, nu este CERS cel care trebuie să răspundă. Mulțumesc, vom grupa ultimele două întrebări, ne cerem scuze Începem cu domnul Zalba. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule președinte Draghi. Eu vorbesc în numele colegei mele, Eva Paulova. Voi citi întrebarea sa. Felicitări pentru primii ani de activitate a ICERS, care a funcționat într-un cadru de reglementare uh, în permanentă schimbare. Ne așteaptă noi provocări în contextul Uniunii Bancare Reducerea riscului în sistem este una dintre aceste provocări. Din păcate, în ciuda uh, celor doi comisii tax, nu există recomandări de politici în ceea ce privește această reducere. În absența unui mecanism adecvat, considerați că Uniunea Europeană va putea să continue cu sistemul său de asigurare a depozitelor, cum este prevăzut, care ar trebui să fie elementele cheie a unui regulament uh, prudențial privind uh, datoria suverană și expunerea și cum putem evita o distribuție asimetrică a costurilor în diferitele țări. Foarte important a fost să, ar fi să se creeze și un, un cadru macro, macroprudențial. Înțeleg că în momentul de față se lucrează la CERS în ceea ce privește instrumentele macroprudențiale în sectorul nebancar care vor fi cele mai importante elemente ale unui nou cadru macroprudențial, evitând uh, riscurile în sectorul nebancar. Mulțumesc, uh, domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, aici și la Consiliu dezbatem regulamentul pentru uh, Securitizarea simplă, transparentă și standardizată, STS. Avem o rată de retenție de aproximativ 5% în sistemul de securitizare în bilanțurile băncilor în momentul de față. Raportorul socialist din această comisie, Paul Tang, a sugerat creșterea acestei rate de retenție la 20%. Știm de asemenea că cerințele de capital sunt în așa fel încât uh, intervin și uh, îngrijorări microprudențiale. Întrebarea mea este ce se întâmplă când aceste produse de securitizare sunt cumpărate de entități nebancare. Încercăm să stabilizăm și să reglementăm sistemul bancar paralel. Ar, am putea să adaptăm această rată de retenție uh, în funcție de poziția ciclului. De exemplu, dacă avem un boom în sectorul uh, bancar paralel, nu ar fi necesar să creștem această rată de retenție? Credeți că această rată de retenție ar putea fi folosită ca un instrument macroprudențial pentru a controla și monitoriza sistemul bancar paralel? Tocmai prin schimbarea acestui uh, procentaj, credeți că aceasta ar putea fi o cale de uh, îmbunătățire a controlului riscului sistemic în sistemul bancar paralel. Thank you. Uh, well, first question. Mulțumesc. Prima întrebare se referea la EDIS. Nu putem să discutăm asta în prealabil, însă este destul de clar că BCE consideră EDIS ca fiind al treilea pilon pentru, în, pentru finalizarea Uniunii Bancare. Este foarte important să finalizăm uh, Uniunea Bancară pentru a crește încrederea în zona euro. De asemenea, este destul de clar că negocierile s-au blocat și va trebui să se găsească un compromis între reducerea riscului și partajarea riscului de asemenea în ceea ce privește calendarul în care vor interveni uh, diferitele elemente de cele două părți ale aceleași monede de altfel. În ceea ce privește expunerea suverană, a doua întrebare. CER s-a publicat un raport în ceea ce privește acest lucru, publicat în martie anul trecut. Știm că datoria suverană, în mod tradițional, a fost tratată în mod preferențial de către instituțiile financiare față de datoria uh, corporativă. Și, de asemenea, am văzut că datoria suverană nu este lipsită de risc. Am învățat asta în urma crizei datoriei suverane. Deci, suntem conștienți că există o legătură între uh, datoria suverană și bănci. Și asta a fost una dintre probleme. Această legătură între sectorul bancar și datoria uh, suverană. Plus exista această legătură, practic, uh, cu uh, politica monetară. Noi prevedem măsuri pentru limitarea riscurilor sistemice, dar trebuie să asigurăm o etapă de tranziție adecvată și a trebuit să asigurăm și coerența cu Basel. Cu alte cuvinte, orice revizuire și orice, orice schimbare, chiar dacă ne o dorim, trebuie să fie rezultatul unei negocieri globale și nu ceva asupra căruia decidem la nivel UE sau numai la nivel al zonei euro. De altfel, în raport, CERS face o analiză detaliată de 70 de pagini referitoare la diferite opțiuni de politici. Sunt listate aceste opțiuni. Reformă pentru cerințele de capital în pilonul 1, stimulente pentru mai multă diversificare, reguli uh, de uh, publicare și de dezvăluire um, crescute. Deci există diferite opțiuni. Însă nu se adoptă o, nu se face o evaluare a acestor opțiuni. Și care este motivul? Ei bine, faptul că acum se discută și uh, aceste subiecte, se lucrează uh, Uh, în uh, diferite zone la acest lucru. Comitetul de la bază, le FC, BC, dar și CERS. Până uh, la un moment dat, toate aceste reflexii um, vor fi aduse la oaltă. Cealaltă întrebare se referă la sectorul nebancar și care sunt instrumentele macroprudențiale pentru sectoarele nebancare. Am putea să încercăm să listăm unele dintre instrumente, însă lista nu va fi exhaustivă. Deci întâi trebuie să avem instrumente care să compenseze dezechilibrele de lichidități la fondurile de investiții și trebuie să avem instrumente care să abordeze prociclicitatea marjelor sau hercaturi uh, în uh, tranzacții și în uh, derivate. CERS, după cum știți, are responsabilitate pentru supravegherea macroprudențială a sistemului financiar al UE în totalitatea lui, deci CERS va juca un rol cheie în uh, dezvoltarea polit- strategiei polit- de politici uh, macroeconomice și în ceea ce privește riscurile dincolo de sectorul bancar. Și, ca atare, CERS va uh, coopera cu FSB, Consiliul uh, de Stabilitate Financiară, care lucrează deja la acest uh, subiect de ceva vreme. În ceea ce privește securitizarea STS, Noi suntem pentru propunerea comisiei, sprijinim propunerea comisiei. Credem că va produce o îmbunătățire semnificativă pe piața securitizării, care până acum a fost destul de limitată. Asta și din cauza condițiilor de finanțare atât de, atât de facile Existe, există diferite tipuri de finanțare mult mai accesibile decât securitizarea acum. În plus, cadrul de reglementare nu stimulează acest lucru. Tocmai de aceea, propunerea Comisiei este binevenită. Deci, suntem de acord cu propunerea uh, Comisiei privind taxele de retenție și de capital. Să nu uităm că obiectivele mod, scopul uh, acestei securitizări STS este să uh, avem taxe diferite decât pentru securitizarea care nu este simplă și nu este transparentă. Trebuie să nu uităm că este un produs al reglementărilor pe care noi le-am introdus după uh, criza financiară. Toate securitizările au fost tratate în mod egal, însă rata de uh, incapacitate de plată pentru securitizările europene a fost de 1 la 10 față de cele din Statele Unite. Există securitizări care au existat securitizări care au fost transparente și așa mai departe. Și propunerea comisiei corectează faptul că noi le-am tratat pe toate la fel. Apoi, M-ați întrebat referitor la această rată de retenție și dacă ea ar trebui să se schimbe în funcție de cumpărător. Și este ceva la care ar trebui să ne gândim, dar ar fi mai degrabă o chestiune ce ține de protecția consumatorilor decât o chestiune ce ține de uh, proiectarea unui uh, produs financiar. Dar ne vom gândi la asta. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Draghi. Putem să încheiem această a doua parte atât de importantă din dialogul nostru monetar. Vă mulțumesc pentru prezență. Cred că merită să amintim că ECOFIN au decis să nu avem front-loading la nivel european, deci să nu anticipăm nimic la nivel european, ci să așteptăm Basel. Vom reveni însă la asta. An option that the ESRB is și vom citi studiile și opțiunile pe care ni le prezintă CERN. Facem o pauză de câteva minute și apoi votăm. Trebuie să începem sesiunea de votare, stimați colegi. Eu anunțat deja că va pune amendamente la raport. S-a transmis deja această informație secretariatului. V-aș ruga acum să facem un test. Deschid votul pentru test. S-a deschis votul.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 Bine, putem să începem să votăm compromisul A, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul C, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 50. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 56 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Compromisul de cine pentru? Împotriva abțineri se adop adoptă. Compromisul E pentru. Împotriva abțineri se adoptă compromisul F, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul G, în două părți, prima parte, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul H pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 85 pentru, împotriva abțineri se respinge, 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 249 pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul I pen, în două părți, prima parte, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă, a doua parte, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 116 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul IA cu amendament oral cine pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul J pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 136 pentru, împotriva abțineri se se respinge, compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul L, cine pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul M, cine pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul N pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 133 pentru împotriva abțineri. Verificăm, verificăm la 133, s-a deschis votul. 133. S-a închis votul. Se respinge compromisul O, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul P, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul Q, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul QA, pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul R pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 149 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul S pentru împotriva abțineri se adoptă, Amendamentul 153 cu amendament oral al raportorului. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 158 cu amendament oral al raportorului. Pentru, împotriva, abțineri, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. la 158. Amendament oral. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 154. Cine pentru? Împotrivă? Verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 157, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul T, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 168, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul U, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul V, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 187 pentru, împotriva, abțineri se respinge, compromisul W pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 198 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul X pe două părți, prima parte, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a doua parte, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AA pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 225 pentru împotriva abțineri se respinge. 226 pentru împotriva abțineri se adoptă. 228 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul AB pentru împotriva abțineri se adoptă, AC pentru împotriva abțineri se adoptă, 240 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 241. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă 243 cu amendament oral. Cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă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 Pentru împotriva abțineri se adoptă. 3A cu amendament oral. Pentru împotriva abțineri se adoptă. De la 4 la 7 în bloc, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 7A cu amendament oral pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 8, de la 8 la 15 în bloc de la 8 la 15 în bloc, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 15A cu amendament oral, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 15B cu amendament oral, pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 6 de la 16, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă,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 Trecem textul original pentru 17-18 în bloc, cine pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul AE, cine pentru împotrivă abțineri se adoptă, amendamentul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 16 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 24 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 34 cu amendament oral al raportorului, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul AF pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul AG pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Amendamentul 19 pentru, împotriva abțineri se respinge, 27 pentru, împotriva abțineri se respinge, 21 pentru împotriva abțineri se adoptă, 25 pentru împotriva abțineri se adoptă, 29 pentru împotriva abțineri se adoptă, 31 pentru împotriva abțineri se adoptă, 32 pentru împotriva abțineri PP-ul pentru se adoptă. Compromisul AH pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la votul final. Prin vot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. 46 de voturi pentru, 8 împotrivă, 2 abțineri. Raportul e adoptat. Felicitări raportorului domnul Caras. Vă mulțumesc! Am spus deja că am primit acel raport în minoritate din partea GUE, am făcut deja aceast, acest anunț. Următoarea reuniune, luni 27 iunie, de la 3 la 7 seara. Vă mulțumesc, s-a închis reuniunea.